Señorías, abre la sesión. El primer punto del día tiene que ver con el... Stimate domnilor și domnilor, primul punct ține de raportul anual 2010 al PCE, redactat de prietenul meu Ramon Trimosa Ibalcel, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, am redactat acest raport ca liberal dintr-o țară mediteraneană. Se înseamnă că sunt un fel de pasăre rară. Ca liberali favorizăm disciplina fiscală ca precondiție pentru o integrare fiscală mai bună. Ca mediteraneeni mulțumim în fiecare zi pentru existența euro. Și am o părere împărtășită de ceilalți colegi din Parlament că fără euro și fără ministrul spaniol Zapatero, uh, Spania ar fi sub, suferit mult mai mult. Așadar, ne-am bucurat de puțina integrare europeană de care beneficiem și am redactat acest raport. În ceea ce privește gestionarea crizei, Salut intervenția Băncii Centrale Europene pe piețe în 2010 și în această vară. Banca Centrală Europeană este singura instituție europeană cu autoritatea morală și materială să acționeze. Aceste acțiuni au salvat moneda euro, după părerea mea. Fără aceste acțiuni, situația ar fi mult mai rea, după cum a spus și Bern Langen aici, luni. Am îngrijorări în legătură cu limitele intervenției BCE. Împărtășesc părerea că politica monetară nu poate să rezolve toate problemele. Nu putem să ignorăm faptul că în bilanțul BCE există o expunere din ce în ce mai mare la activele riscante. În ultimul rând, deplor ezitarea uh, Comisiei și statelor membre în gestionarea crizei, în special în aceste state care nu au adoptat suficiente reforme, cum este, după părerea mea, Spania. Știm că disciplina fiscală este o precondiție pentru o mai bună integrare europeană. Această integrare nu va avea loc mâine și fiecare uh, țară are nevoie de timp, dar putem să începem să discutăm despre această temă astăzi. Împărtășesc opinia domnului Trișe și consider că ar trebui să existe un ministru european al finanțelor pentru a coordona uh, politicile bugetare și fiscale și pentru a intensifica rolul euro. Această criză care este determinată de datorii uh, ne arată că în Uniunea Europeană politica fiscală nu este doar la atitudinea statelor membre. De asemenea, avem nevoie de o trezorerie europeană pentru ca Banca Centrală Europeană să nu mai aibă acest rol quasi fiscal. În acest sens, aș sugera ca sistem, sistem, mecanismul de stabilitate europeană să primească mai multe atribuții. În ceea ce privește euroobligațiunile, dacă acestea pot să uh, pedepsească datoria excesivă uh, a unor state cu uh, obligațiuni roșii și albaste, acest lucru ar fi un lucru bun. Această dezbatere se poartă deja în presă și în societate, deci nu îmi pot imagina un raport pe Banca Centrală Europeană care să nu menționeze problemele respective. În ceea ce privește transparența, cer publicarea proceselor verbale ale întâlnirilor Consiliului de Conducere a Băncii Centrale Europene, după cum se întâmplă și pentru alte bănci în Japonia, în Statele Unite, Suedia. Este o slăbiciune a Uniunii Monetare faptul că nu avem această transparență. Altfel, uh, pot să apar uh, speculații în legătură cu discrepanțele din Consiliul de Guvernare, care discrepanțe pot să fie exagerate. Uh, nu înseamnă că toate diferențele trebuie să fie interpretate ca un sfârșit de lume uh, și ca o confruntare între statele membre. Uh, stimați colegi, aștept comentari- comentariile dumneavoastră și vă mulțumesc pentru sugestiile făcute până acum. Vă mulțumim foarte mult, domnule Tremosa. Nu avem prezent niciun reprezentant al Partidului Popular. Ah, ba da, domnul Man are cuvântul și cred că în numele domnului Mitchell, care este raportor din umbră, nu? Mulțumesc. PP ia cuvântul întotdeauna cu plăcere. Nu știu dacă pot reprezenta poziția grupului meu în calitate de german, pentru că tocmai când este vorba de economie, este posibil să avem păreri uh, relativ diferite. În principiu, sunt de acord cu uh, poziția colegului meu liberal în țara mea, în ciuda um, Uh, adversităților, guvernul a funcționat uh, foarte bine. Mai avem și puțin, de, uh, puțin timp până la următoarele alegeri pentru a combate neîncrederea. Cred că nu o ducem chiar așa de rău, mai ales dacă oamenii își dau seama ce fel de cadouri, să spunem așa, li se face care, li se fac care apoi nici nu funcționează. Banca Centrală Europeană a intervenit și mi se pare că a fost o alegere bună. Președintele Germaniei, într-o lucrare extinsă, a menționat că intervențiile Băncii Centrale Europene nu ar putea fi sprijinite în mod constant, însă eu nu sunt de aceeași uh, părere. Cred, din potrivă, că Banca Centrală Europeană a reușit să corecteze unele greșeli făcute în uh, politici. Însă sunt de părere că BCE trebuie să poată fi criticată uh, la fel ca orice altă instituție europeană. Nu putem să spunem că este o instituție sacrosantă doar pentru că a făcut treabă bună. Trebuie să avem voie să fim uh, critici. Eu cred că BCE-ul a făcut o treabă excelentă, mă refer la intervențiile spontane și foarte importante care au avut loc în ultimii ani cu privire la praguri, uh, când ar trebui să fie preluate obligațiuni uh, de stat. E bine, aici se poate dezbate. Domnul Trichet a subliniat faptul că nu numai sunt retrași bani, dar trebuie să ne asigurăm că se și uh, fac plăți apoi în același uh, sens. De asemenea, un element important uh, este uh, atunci când ne gândim care instituții sunt accepta, acceptate și care, unde există probleme. BCE-ul ne-a păstrat poziția, ne-a, ne asigurat garant, uh, stabilitatea uh, ca instituție. Multe guverne au avut posibilitatea să acționeze în uh, în conformitate sau nu cu acțiunile BCE. S-a spus de mai multe ori, domnule raportor, că rapoartele cu privire la decizii ar trebui să fie publicate. Eu sunt relativ critic cu privire la asta. Când uh, ne gândim ce fel de obligațiuni de stat să fie cumpărați de către cine, domnul Waldman, președintele Băncii Centrale Germane, cât și cei din țările de jos au votat împotrivă. Bineînțeles, datele se află, orice ar fi. Jurnaliștii se pricep foarte bine să afle uh, despre ce a fost vorba la reuniunile respective. Nu știu dacă poate să ne ajute pe noi publicarea proceselor verbale. De ce a fost BCE-ul până acum împotrivă? Noi, în calitate de Comisie Econ, în timpul discuțiilor pe care le-am avut cu BCE, am putut să auzim argumentele BCE în care se spunea că nu dorim să fim vulnerabili la argumentele din exterior. Comisia este la fel ca și în uh, Colegiul Comisarilor Uh, diferendele din interior nu trebuie să fie, să fie cunoscute în exterior, ceea ce oricum de cele mai multe ori se întâmplă însă. Pentru noi, așadar, este foarte clar că BCE este foarte importantă, independența trebuie să fie garantată și eu cred că într-o bună zi trebuie să avem un ministru de finanțe, la fel cum trebuie să avem o guvernanță a monedei unice Însă, întotdeauna trebuie să existe un uh, control uh, care uh, va fi cel mai bine exercitat de către Parlamentul European. Și asta nu este numai pentru că vrem noi să ne arătăm puterea, ci pentru că și așa s-a, de- decis și în tratatul de la Lisabona. Așadar, abordarea colegului raportor mi se pare uh, numai bună abordarea liberală este și cea creștin-democrată. Desigur, vor exista observații din partea altor colegi, dar cred că avem o bază bună, uh, iar noi, întotdeauna, în calitate de comisie, um, Econ, uh, am sprijinit BC, am primit, sprijin din partea BC și întotdeauna când am avut observații critice am putut să ni le exprimăm. Așadar, domnule raportor, aș avea câteva amendamente Uh, de detaliu, um, dar în direcția, um, cu direcția generală sunt de acord. Însă n-aș putea spune neapărat că asta este poziția întregului PP. Eh, Mulțumesc, domnule Mann. Știu că nu ați, că nu aveați vreo obiecție ca membra PP-ului la... Are cuvântul acum domnul Cutaș. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră pentru grupul SND, vreau să-i mulțumesc domnului Tremoza pentru propunerea sa de raport. După dezbaterea de luni uh, cu domnul Trichet, cred că dezbaterea de astăzi practic vine să confirme Uh, importanța pe care acest raport o are. Nu în ultimul rând când uh, turbulențele se fac din nou resimțite pe piața uh, euro, în zona euro, cred că trebuie să reflectăm asupra celor mai eficiente mecanisme de ieșire din actuala situație, mecanisme care clar trebuie să implice intervenția Băncii Centrale Europene asistăm deja la o manifestare a solidarității la nivel european uh, prin intermediul sprijinului acordat de Banca Centrală Europeană și de Facilitatea Europeană pentru Stabilitate Financiară. Întrebarea care se pune însă este dacă aceasta este cea mai eficientă formă de solidaritate și de aceea consider că, întocmai ca și domnul Tremoza, că actuala situație poate fi stabilizată prin transferul unor părți a datoriilor naționale către Europa, euroobligațiuni care ar reduce costul total al datoriei și ar asigura lichiditatea pieței europene. Practic, prin limitarea lor la 60% din produsul intern brut, ele ar încuraja de asemenea disciplina bugetară. Sunt de acord cu raportul în ceea ce privește nevoia înființării unei politici fiscale comune la nivel european și a unei agenții europene a ratingului de credit. De asemenea, o strategie comună de taxare cred că ar trebui să includă mult dezbătuta taxa a tranzacțiilor financiare, instrument care, din perspectiva noastră, ar descuraja speculațiile fără a afecta uh, activitatea economică. În ce mă privește, mă aștept la o colaborare fructuoasă pe acest dosar cu domnul Tremoza și cu ceilalți colegi din Comisia Econ. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cutaș. Are cuvântul acum domnul Epping. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îi mulțumesc domnului Tremosa pentru proiectul de raport. Mă bucur să văd că sunt de acord, suntem de acord că trebuie să fie eliminate politicile monetare non-standard și că trebuie să existe mai multă transparență. Eu aș pune accentul pe trei elemente. Cu programul piețelor de uh, acțiuni se uh, vorbim despre sistemul construirii europene. Banca Centrală Europeană nu are un mandat de a interveni în afacerile fiscale ale statelor membre ale zonei euro. Însă Banca Centrală intervine activ atunci când începe să uh, cumpere obligațiuni ale statelor europene cu probleme. Banca Centrală Europeană a devenit o bancă uh, la care se apelează în ultimă instanță. Și președintele federal al Germaniei are doar uh, uh, funcții ceremoniale și acest lucru se Eh, referă și la Banca Centrală Europeană. Știu că domnul Langen s-a referit la acest lucru, ceea ce ne dă o indicație despre coeziunea din CDU din Germania. Însă remarcile președintelui Germaniei eh, ne pot da de gândit. Banca Centrală Europeană și acțiunile sale, eh, acțiunile Băncii Centrale Europeană îi subminează în mod serios credibilitatea. Eu aș revizui acest aceste atribuții și aș propune amendamente în acest sens. Domnul Trișe a propus un ministru de finanțe pentru a supraveghea uh, politicile bugetare și fiscale pentru a supraveghea sectorul financiar și a reprezenta euro în afară. Însă a vorbit despre idei pe termen lung. Remarcile din proiectul de raport pe care îl redactăm acum uh, sunt premature este un reflex uh, tipic al, Uniunii, uh, al instituțiilor europene. Se încearcă rezolvarea unor probleme reale prin crearea unor noi instituții. Ministrul extern de afaceri, Ministrul European pentru Afaceri Externe este un exemplu. Am, cu toții ne-am așteptat că Europa să vorbească cu un singur glas, însă nu s-a întâmplat așa. Și ce rol mai are Comisia dacă va exista un ministru european al finanțelor? Se vor crea doar instituții peste instituții. Problema cu guvernanța economică în Europa nu ține de lipsa de instituții, ci de lipsa de aplicare a regulilor. Exemplul clar este ca uh, deficitul bugetar să rămână sub uh, 3% din PIB și ca uh, raportul dintre datorie și PIB să fie sub 60%. Aceste reguli erau în tratatul de la Maastricht și au fost trecute cu vederea în repetate rânduri. Deci nu este vorba de numărul de legi pe care le avem, ci felul în care le aplicăm. În a treilea rând, bineînțeles, am văzut în timpul verii destul de des uh, subiectul euroobligațiunilor, pe care l-am mai discutat. Domnul Tremosa a vorbit despre opinia liberalilor din statele mediteraneene Există și mulți liberali din statele nordice. Putem vorbi despre uh, liberalii de uh, ulei de măsline și liberalii de unt sau liberalii olandezi care se împotrivesc vehement euroobligațiunilor. Cine sunt liberalii care au dreptate acum în această dezbatere? Nu susțin această idee în legătură cu uh, acțiunile europene, care raportul spune ar putea să constituie un pas înainte extrem de important. Există probleme cu riscul moral. Statele trebuie să garanteze datoria altor state membre asupra cărora nu au niciun fel de control. Obligațiunile introduc uh, o transformare de la o uniune monetară într-o uniune a datoriei. Unii își doresc acest lucru, însă eu nu. Eu mă îndoiesc că mai multe datorii ar uh, soluționa criza datoriilor. Însă dacă se vrea, Uniunea Europeană vrea să emită euroobligațiuni, să uh, facă acest lucru. Invit Spania, Italia, Irlanda să emită asemenea obligațiuni. Însă nu puteți să impuneți asemenea euroobligațiuni asupra statelor membre care nu le doresc fără, nu vrem să existe euroobligațiuni fără consimțământul parlamentelor naționale sau fără referendumuri care să uh, legitimizeze participarea statelor din participante la euro la o schemă de euroobligațiuni. Mulțumesc, domnule Epping. Sunt sigur că uh, acum îi dau cuvântul domnului Gigol pentru o viziune opusă. După ce am ascultat diferitele intervenții și deschiderea, de deschiderea lui Ramon Tremosa, trebuie să vă spun că nu mă pot prezenta ca un liberal mediteranean, însă de asemenea trebuie să spun că sunt un uh, ecologist german neșovinist. Uh, și asta este, de fapt, atitudinea, care, în opinia mea, este deosebit de importantă, pentru că acum este ușor în multe state membre, care par să o ducă mai bine din punct de vedere economic, în comparație cu alte state europene, deci e ușor acolo să spunem, ne opunem uh, euroobligațiunilor, uh, ne opunem cu tări și cu tări lucru. Nu. Mi se pare că situația este mult prea gravă pentru astfel de uh, declarații grăbite și care scapă din vedere imaginea pe termen Există un risc sistemic și, într-adevăr, vă mulțumesc că v-ați referit la acest aspect. Există riscuri semnificative la nivel sistemic în, pentru Banca Centrală Europeană și această bancă trebuie să înlocuiască lipsa de voință a statelor membre de a rezolva problemele concrete cu care ne confruntăm în prezent în zona euro. De aceea, desigur, este eronat să îi criticăm pe cei care, în ultima instanță, ne salvează Banca Centrală Europeană. Pentru că în momentul respectiv, Banca Centrală Europeană a luat măsuri și mandatul lor principal este de a asigura stabilitatea prețurilor și a cursului monedelor. Monedei au fost astfel obligați să iau o serie de măsuri. Nu li se interzicea acest lucru. Deci cine spune că Banca Centrală Europeană a încălcat legea, scapă din vedere mandatul principal conferit acestea prin tratat. Deci ce s-a făcut? S-a făcut în temeiul legii Președintele nostru se înșală, prin urmare, și de asemenea și colegul nostru Epping. De aceea, trebuie precizat că nu s-au cumpărat obligațiuni pe piața primară, ci pe piața secundară, la preț redus. Se vorbește foarte mult despre riscuri reale, într-adevăr, dar pe de altă parte, Uh, sunt mulți economiști care spun că cel puțin în cazul Spaniei și Italiei există o separare, o segregare pe piețe și în acest caz Banca Centrală Europeană va face profit pentru că au cumpărat aceste obligațiuni pe piața secundară. Lumea scapă din vedere aceste aspecte pozitive. Nu spun neapărat că trebuie să aplaudăm astfel de inițiative. Sigur, nu ne bucurăm că Banca Centrală Europeană a trebuit să ia astfel de măsuri. Nu avem niciun motiv să ne bucurăm. Dar, în același timp, nu trebuie să-i criticăm pe cei care și-au asumat răspunderea de a face ceva. De asemenea, uh, sunt de acord și cu linia centrală a raportului, care spune că pentru că vedem aceste riscuri, solicităm statelor membre să accepte un sistem mai federalizat la nivelul zonei euro, tocmai pentru că vrem să protejăm Banca Centrală Europeană de, la, de a-și asuma încă o dată astfel de răspunderi. Sunt de acord cu dumneavoastră și spuneați acolo, trebuie să ne deplasăm spre o integrare a politicilor economice la un nivel mai sporit. Sunt de acord cu colegul Thomas Mann. Acest lucru trebuie să, să aibă loc prin intermediul metodelor comunitare. Nu putem uh, crea ceva într-un spirit interguvernamental în cadrul Consiliului undeva pe lângă instituțiile europene. Spun asta și în calitate de german, pentru că nu e posibil. Se pare că inventăm uh, noi structuri la fiecare summit franco-german. Nu, acestea trebuie să fie, să se dezvolte în logica instituțională europeană existentă și sunt conștient că și raportorul înțelege acest lucru și domnul Epping la fel știe că asta presupune schimbări ale tratatului. Adevărat. Însă ar fi cinstit să spunem că după lecțiile învățate cu această criză și ă, după dezavantajele gestionării zonei euro la nivel de summituri, trebuie să tragem niște concluzii solide. Sunt de acord cu raportul în acest sens. Am mai avea câteva observații în legătură cu cifre și surse, n-aș vrea să le enunț aici, însă doresc, în primul rând, să-mi declar acordul cu linia generală, adăugând în același timp o serie de aspecte pe care le-aș critica. De exemplu, mă deranjează că această Bancă Centrală Europeană a fost prezentată în cele trei troici ca protagonistul care nu numai, care nu mai impune cea mai multă disciplină. Cred că e corect ca țările care primesc bani în prezent de la EFSF și care a avut probleme solide, trebuie să dea dovadă de disciplină. Dar acestea, aceștia au fost protagoniștii care au fost cei mai puțin sensibili la chestiunile sociale. Deci problema e nu să avem disciplină, însă, din punctul meu de vedere, un bun liberal trebuie să fie un liberal social, ceea ce înseamnă că nu cei mai slabi trebuie să, să poartă în spinare toate costurile. Costurile trebuie să fie împărțite egal în principal de cei care au făcut avere. Și s-au făcut multe averi. În Italia, trebuie să spunem, măsura la care s-a renunțat a fost taxa pe averile mari. Exact genul de politică pe care, care lipsește în țările țintă, țările program. De asemenea, trebuie să ne referim și la chestiuni cum ar fi valoarea externă a monedei euro și consecințele economice, eh, pot să spun că fără criza eu, monedei euro, multe țări exportatoare ar fi avut mult mai multe probleme. De aceea există și un, și un motiv economic pentru a împărți aceste avantaje. În ultimul rând, aș dori să spun că în materie de politici monetare există probleme și în uh, crearea datoriei publice. Și în opinia mea textul uh, înclină puțin în favoarea datorilor publice și nu examinează cauzele creșterii acestei datorii publice. Pentru că era vorba de asumarea unor riscuri create prin scheme de investiții într-o perioadă de cu dobânzi scăzute după introducerea euro, preluate apoi de stat și care mai departe au crescut volumul datoriei publice. De asemenea, cred că analiza domnului Epping este destul de subiectivă, pentru că multe dintre țările care au probleme bugetare serioase acum nu au avut probleme mai înainte. Uitați-vă la Spania și Irlanda. Acestea sunt victimele unor probleme de pe piața datoriilor private. Și așa țările au ajuns la rândul lor să dea de necaz. Și chiar țări dezvoltate, care, care stăteau bine, ca Italia, trebuie să-și reducă expunerea la datoria publică. De asemenea, am redactat o serie de amendamente cu privire la noile instrumente a, noile instrumente de politică monetară din punctul ăsta de vedere, Banca Centrală Europeană se concentrează mult prea mult asupra ratei inflației pe care nu o pot influența. Asta înseamnă că inflația de bază era, a fost doar de 1% anul trecut. Prin politici monetare nu poți elimina mm, ridicarea prețurilor la alimente și energie și pe de altă parte, Banca Centrală Europeană nu a analizat foarte mult creșterea prețurilor la bunuri de consum. Pentru că pentru a lupta împotriva crizei ai nevoie de rate reduse ale dobânzilor. Însă nu vrei ca prețurile să crească, să fie umflate în mod artificial și din acest punct de vedere cred că Banca Centrală Europeană ar trebui să recurgă la metode mai ingenioase, mai inovatoare. Am să mă opresc aici, o să redactăm câteva amendamente suplimentare și sper să lucrăm și în viitor împreună, însă în ceea ce privește chestiunile de bază, metoda comunitară, nevoia de politici economice suplimentare în zona euro și protejarea băncii centrale europene împotriva criticilor nejustificate și de asemenea de, la, de a proteja în, în de a evita asumarea de către banca unor riscuri, cred că ajungem la un acord. Răspunsul, prin urmare, nu este o critică nejustificată, ci consecințe instituționale în direcția sugerată de raportor. Domnul Hundis? Am citit uh, raportul colegului nostru, domnule președinte, cu privire la Banca Centrală Europeană în anul care vine și am găsit acolo câteva observații extrem de pertinente. Se sublinează câteva lucruri pe care, într-adevăr, trebuie să le discutăm. M-a impresionat în mod deosebit declarația explicativă Cred că a scris-o recent în lumina noilor evenimente și reiese de acolo foarte limpede că există această luptă pe care, pe care o duce în calitatea sa de mm, liberal mediteranean. Asta nu pentru că încearcă să fie liberal și mediteranean în același timp, e o luptă pentru că știm foarte bine că țările PIGE sau aceste probleme. Deci nu toate țările mediteranene, însă acum și Italia și Spania par să fi contaminate. Deci nu putem vorbi despre o zonă mediteraneană generalizată, la fel cum putem, nu putem vorbi despre o criză generalizată la nivelul Europei. Termen ca liberal nu mai înseamnă mare lucru dacă ne uităm la modul în care evoluează lucrurile. Criza continuă și ne confruntăm cu riscul unui colaps integral al sectorului bancar european, după am discutat acum câteva zile. Eu sunt un uh, stângist mediteranean și cred că în cazul de față chestiunea e aceea că statutul Băncii Centrale Europene, scopul principal acestea, asigurarea stabilității prețurilor și, de asemenea, problemele cu care s-a confruntat zona euro în general, deci rolul Băncii Centrale Europene a fost, a fost unul complet dezastruos, pentru că nu au reușit să garanteze dezvoltarea economică și n-au reușit să garanteze stabilitatea monetară. Prin urmare, dacă ne uităm la misiunea Băncii Centrale Europene, putem spune că banca a eșuat. Și în al doilea rând, un lucru subliniat și de alți colegi, nu există control democratic asupra Băncii Centrale Europene. În ceea ce privește lucrurile petrecute în 2010, s-a scris foarte mult am avut și o serie de discuții recente și Banca Centrală Europeană și alte instituții au spus că misiunea lor este asigurarea stabilității. N-am să intru în detalii, însă dacă ne uităm la concret la responsabilitățile băncilor, băncii și dacă ne uităm la ce a realizat Banca Centrală Europeană în această perioadă, se ridică o serie de semne de întrebare. este vina băncii că nu s-a oprit creșterea ratelor la dobânzi în diferitele state membre. N-ar fi putut să cumpere mai multe obligațiuni ale statelor membre. Ar fi putut face acest lucru fără vreo modificare a tratatelor, fără vreo conferință interguvernamentală. Însă, pentru inflația era redusă, Consiliul de Administrație al băncii s-ar fi putut gândi că pragul din 1998 la, pentru inflație, stabilit la 2%, fiind semnat că banca trebuia să intervină, să cumpere mai multe obligațiuni, dar nu a făcut acest lucru. De asemenea, banca nu a pus capăt speculațiilor. Am vorbit deja de problema acestor speculanți ei sunt tot timpul acolo, gata să intervină în caz de probleme economice. Deci e vorba de chestiuni care țin de atribuțiile băncii și care nu au fost făcute așa cum trebuie. Și de asemenea, banca nu a încercat să oprească sporirea, recreșterea recesiunii. Pentru că probabil nu putea influența rata dobânzilor în Regatul unic în Statele Unite. De asemenea, n-a făcut nimic în legătură cu slăbirea sistemului bancar european. Și asta ar putea duce la o criză chiar și mai gravă decât cea prin care am trecut până acum. Doamna Lagarde a menționat această posibilitate. Am uh, precizat o serie de lucruri pe care banca le-ar fi putut face, fără cheltuieli majore și care ar fi putut uh, ajuta. N-am să intru în detalii, însă dacă privim problema obiectiv, privim chestiunea zonei euro în mod obiectiv și rolul Băncii Centrale Europene, cred că trebuie să subliniem cel puțin câteva dintre aspectele pe care le-am menționat în comentariile mele inițiale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Ciuntis. Este rândul meu să iau cuvântul și după aceea vor mai vorbi trei membri ai comisiei noastre. N-am să spun foarte multe lucruri, am să mă refer doar la câteva dintre aspectele ridicate de antevorbitori. În primul rând, Arhitectura instituțională pe care o avem în zona euro și în Economică și Monetară s-a dovedit a nu fi foarte solidă. Acest lucru a fost semnalat și în raportul COC din 2005. Trebuie să centralizăm politicile monetare și să avem o bancă centrală independentă care să gestioneze situația. Avem nevoie de un nivel limitat de coordonare a suveranității bugetare printr-un pact și trebuie să coordonăm și celelalte politici folosind metoda deschisă a coordonării. Acestea sunt cele trei principii pe care le vedem ca niște semne de alarmă, niște semne de avertizare pe drumul spre iad sunt și cele trei reguli. Niciun pachet de salvare, nicio încetare de plăți și nicio ieșire. Știm ce s-a întâmplat. Trebuie să privim situația așa cum este și să vedem dacă nu avem cumva nevoie de o nouă structură. În primul rând trebuie să-mi dovadă disciplină și competitivitate, trebuie să facem lucruri serioase în acest sens. În al doilea rând, trebuie să ajutăm țările cu probleme ca acestea să-și poată onora angajamentele, pentru că altfel întregul efort va fi subminat. Și în al treilea rând, trebuie să luăm în considerație și creșterea, mai ales în contextul actual. Trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în Statele Unite, în Europa și în Japonia. Eh, prima cale, competitivitate și disciplină, avem acest pachet și Parlamentul a solicitat să ia și măsuri suplimentare pe lângă cele sugerate de Consiliu. Consider că euroobligațiunile ar putea, așa cum s-a afirmat, eh, să fie un cec în alb uh, dat celor care nu sunt în stare să-și gestioneze propriile finanțe. Totuși, vor exista niște limite mm, dincolo de care aceste obligațiuni să nu mai poate fi emise, rate prohibitive dincolo de acest prag. Politica monetară ar putea să prevadă o serie de condiții de acces la aceste euroobligațiuni. Un prag, de exemplu, și chiar sub acest prag, autoritățile de acolo ar putea refuza accesul la euroobligațiuni sau ar solicita impuneri costuri noi dacă țările respective nu respectă normele de disciplină. Ar fi sac- sancțiuni, de exemplu. Până acum n-am avut astfel de sancțiuni, sancțiuni prevăzute. Fondul Monetar European s-ar putea asigura că statele membre respectă cu toate regulile jocului. S-a înrădăcinat adia că acestea vor fi sancționate prin intermediul fondurilor structurale și a fondurilor de coeziune. Deci ce facem cu, totuși, cu acele țări care nu respectă cerințele, dar care nici nu primesc fonduri structurale sau de coeziune? Ar fi absurd să ne limităm la aceste pârghii și am ajunge să aplicăm uh, diferite reguli în locuri diferite. De, asem- de aceea consider că Trebuie să explorăm cele trei direcții menționate în domnul Tremosă, central, o politică centralizată, nu putem forța Banca Centrală Europeană să ia măsuri extraordinare dincolo de mandatul acordat, acolo statele membre trebuie să intervină și în ceea ce privește creșterea, Europeană de Investiție finanțează activitățile pe anul următor și există un potențial de a oferi împrumuturi din acel volum. E vorba de ceva similar cu planul Marshall. Ca liberal sau socio-liberal creștin mediteranean, aș fi de acord, sunt de acord cu spusele raportorului în acest sens, probabil mai mult decât o fac alți colegi din propriul meu grup politic. Vă mulțumesc foarte mult! Senior? Well, since everybody talks about Mediterranean... Dacă toată lumea vorbește despre liberali mediteraneni, voi vorbi și eu în calitate de o astfel de pasăre rară. Voi începe prin a spune următorul lucru. Eșecul în arhitectura euro are două elemente. Odată datoria ce s-a acumulat, însă motivul profund este diferența între rata productivității, respectiv creșterea productivității ratei productivității între nord și sud. Acesta este uh, motivul pentru care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și este motivul pentru care uh, uh sancțiunile automate nu pot să fie singura soluție pentru viitoarea arhitectura euro. Este nevoie de căi pentru a face față diferențelor viitoare între ratele de uh, productivitate. Uh, astfel încât în următorii 10 ani să nu se întâmple ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Asta, bineînțeles, înseamnă mai multă integrare europeană, dincolo sau mai mult decât uh, pe baza unor sancțiuni automate. De aceea cred că raportul îndrăzneț al lui Ramon este un uh, început foarte bun. Al doilea lucru pe care aș dori să vi-l spun este următorul lucru. Deflația ca mijloc de a aborda diferențele de productivitate nu este cea mai bună soluție. Este ușor uh, pentru sistemele politice să aplice deflația într-o țară, însă asta nu poate să fie soluția de zi cu zi pentru funcționarea euro și pentru politica financiară a Uniunii Europeană. În al treilea rând, metoda interguvernamentală are um, pericole morale um, const din construcție. Cu toții avem alegeri, alegeri parlamentare, guvernamentale, toată lumea face ce trebuie să facă pentru a câștiga alegerile. De asemenea, metoda interguvernamentală înseamnă că guvernele trebuie să ajungă la compromisuri pe o serie întreagă de aspecte deci este mai ușor să încalce regulile. Iar arhitectura noastră este în continuare prea interguvernamentală. La Parlament trebuie să solicităm să se utilizeze mai des metoda comunitară. Două puncte cu privire la raport aș mai avea și un punct cu privire la ce s-a întâmplat în țările precum Grecia. În ceea ce privește raportul, Ministrul European de Finanțe este o idee bună, o idee strălucitoare um, pentru a exprima lucrurile. În politică este nevoie de astfel de idei pentru a atrage atenția și a obține progres, însă trebuie să ținem minte că un ministru de finanțe funcționează întotdeauna în strânsă colaborare cu un prim-ministru. Deci trebuie să știm foarte clar ceea ce urmează să facă și să poată face acest ministru de finanțe. Trebuie așadar să putem descrie foarte clar ce înseamnă acest ministru de finanțe, pentru că nu avem un prim-ministru în Europa. Apoi, în ceea ce privește agenția de rating europeană, cred că un oligopol al agențiilor de rating este o problemă, iar aceste agenții n-au făcut treabă bună deloc. Dar dacă avem o astfel de agenție de rating, după ce a fost creată, nu poate să fie uh, finanțată din bani guvernamentali. Este ridicol ca cineva care primește subvenții uh, să spună pieței ce treabă bună fac guvernele dacă asta se va întâmpla, va trebui să, dacă vom avea această agenție, va trebui să își vândă uh, ratingurile pieței și dacă va face asta, va uh, funcționa cum trebuie. Pentru că la ora actuală există un oligopol care nu funcționează. Apoi, în ceea ce privește cum am ajuns acolo, am ascultat intervenția colegului din partea verzilor cu privire la nevoia de a fi disciplinați. Dar lucrurile nu sunt la fel peste tot. Da, în Irlanda, în Spania, au fost uh, bule de investiții, dar în Grecia nu a fost asta. Au fost cheltuieli publice oferite celor care aveau mai mult acces la bani publici. Este o situație așadar complet diferită în diferitele state membre. Mulțumesc! Philip Lambert Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește raportul, două remarci. Aș dori să văd un paragraf, un aliniat în plus. Eu o voi spune pe șleau și apoi o vom formula uh, mai diplomat. Uh, când Trișe a venit aici luni, ceea ce a spus a fost că piețele sunt uh, disfuncționale. De ce? Din cauza datoriei publice. Dacă reparăm datoria publică, totul va fi bine și între timp oferim lichiditate pe piață. Asta este, acesta a fost ra raționamentul lui. Când l-am întrebat despre bulele de, um, ale prețurile, prețurilor la active. Când l-am întrebat cum ia în considerare BCE-ul um, faptul că ajungem la limite în ceea ce privește resursele, răspunsurile au fost evazive, de fapt n-au fost răspunsuri. Avem nevoie uh, la BCE de o posibilitate de a gândi, de a vedea lucrurile dintr-un alt uh, unghi asta în limbaj uh, diplomat, aș spune să consolidăm uh, capacitatea de analiză a BCE. Nu mă refer la relaxarea disciplinei, ci la analiza unor lucruri într-un mod mai complex, din alte perspective ceea ce s-a spus despre uh, datoria uh, publică. S-a vorbit ca și când acesta n-ar fi un factor. În, dar este, știm că este. În, multe, în, multe, în unele state membre această datorie publică este 200% din PIB. Trebuie să ne îngrijoreze asta. Cred că aceste lucruri ar putea îmbunătăți raportul. Mă preocupă puțin la liniatul 14 când spuneți că BCE ar trebui să se bazeze pe ratinguri și agenții de rating. Sincer, Bineînțeles că nimeni nu e, nu e perfect, dar pentru mine este foarte greu să accept ca BCE să facă, să ia decizii pe baza unor ratinguri din partea unor actori uh, privați. În ciuda faptului că am spus că ar trebui să fie consolidată puterea de analiză în cadrul BCE, am mai multă încredere în analiștii BCE decât în cei privați. Iar uh, dependența uh, deciziilor BCE de uh, ratinguri ale unor agenții de credit private, bine, nu mi se pare o idee bună. Cred că ar fi bine să nu le dăm un rol automat în legislație. Ratingurile ar putea să joace un rol de declanșator în ceea ce privește pensiile, de exemplu. Dar asta înseamnă în același timp să spunem oricărui, uh, oricărei întreprinderi care face tranzacții financiare să nu se mai gândească, să nu mai analizeze, ci doar să folosească ratingurile. Aș dori să mă refer și la ceea ce a spus domnul Epping. Când spuneți că vrem să adăugăm noi instituții, sunt de acord că n-ar trebui să tot adăugăm instituții, dar când uh, vorbim despre un ministru de finanțe al Europei, ar putea să fie uh, comisarul pentru ECOFIN. N-ar fi o nouă instituție, ar fi un rol mai, uh, care ar câștiga în importanță. Colegul Schilakakis spunea că un, uh, un ministru de finanțe lucrează numai cu un prim-ministru. Vă amintesc ce a spus Uh, Thomas Mann. Un ministru de finanțe nu funcționează fără un parlament. Un ministru de finanțe nu aprobă un buget, ci depune, face o propunere de buget, iar parlamentul decide. decide. Iar acest lucru este un factor foarte important. Spuneți că uh, euroobligațiunile vor duce la o Europa mai integrată, aveți dreptate, unii dintre dumneavoastră vor asta. Noi nu. Nu cred că vreau nu cred că vrem asta și că, că vreau asta, ci avem nevoie de asta. Dacă noi credem că oricare dintre țările noastre va ieși din criză în timp ce alte țări vor continua să sufere de pe urma ei, greșește profund. Mulți au crezut până la sfârșitul primului trimestru că Germania uh, va avea rezultate foarte bune la nivelul creșterii economice. Dar iată, al doilea trimestru ne-a arătat că nu. Destinele noastre economice sunt legate unele de celelalte și pentru asta avem nevoie de integrare. Nu este pentru că sunt îndrăgostit de Bruxelles, chiar dacă este orașul meu natal, știu că nu este un oraș perfect, dar avem nevoie de această integrare pentru bunăstare. Nu este ceva sprijinit pur și simplu de către cei care vor uh, neapărat integrarea europeană. Este ceva de care avem nevoie. Asta aveam de spus. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează domnul Eduard Cicluna. Mulțumesc, doamnă președinte. La fel ca și colegii mei, consider raportul Tremosa o evaluare uh, justă a BCE. Uh, BCE a făcut o treabă bună, în general. Bineînțeles, există o serie de aspecte care trebuie subliniate. Unul dintre acestea este creșterea ratei dobânzii. O sp- am spus-o și atunci, o spunem și acum când știm ce s-a întâmplat. că a fost mai degrabă un răspuns uh, la ce s-a la situație, decât uh, o soluție reală. Când întreaga Europa uh, se află într-o situație dificilă, această uh, creștere, a avut loc această creștere și probabil ea va fi uh, anulată, va, va exista o scădere și asta va duce la o situație jenantă. Apoi, restructurarea. Era foarte clar la momentul respectiv că băncile trebuiau să împărtășească povara, la fel cum au făcut-o și guvernele. Se încearcă acum să se facă asta și să sperăm că va avea succes. La momentul respectiv, însă, mergea prea mult împotriva a ceea ce se credea că trebuie făcut la momentul respectiv. S-a menționat ministrul de finanțe european. Ne analizăm acum politica fiscală. Poate ar trebui să ne referim la faptul că țările sunt uh, încurajate să impună un plafon al deficitului uh, Uh, prin lege sau poate chiar în Constituție. Bineînțeles, în principiu am putea fi de acord că trebuie controlat, dar este un mod foarte rigid, un mod foarte rigid de a acționa. Banca Centrală Europeană ar deveni un fel de uh, consiliu de administrație al euro. Avem nevoie de instituții financiare independente pentru a vedea ce fac și ce pot face guvernele responsabile. Crearea unui uh, plafon ar fi uh, a strânge nodul din jurul gâtului nostru. Așadar, rezultatele BCE sunt bune pe hârtie, însă când este vorba de o instituție care trebuie să salveze euro, nu are cum să nu devină politică, chiar dacă independența ei este declarată. Sunt de acord când se spune că avem nevoie de o nouă arhitectură pentru zona euro. Sunt de acord cu ceea ce spunea domnul Pepin, uh, Epin cu privire la sancțiuni, aspecte morale și așa mai departe. Ar fi fost ideal dacă le discutam acum 5 ani, dar acum știm că lucrurile nu au funcționat și că trebuie să regândim arhitectura. Mulțumesc! Mulțumesc, Ole Schmidt! Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru mine, Ramon este un liberal bun. Nu contează prea mult că este din Barcelona. Este un liberal bun, indiferent de unde provine. Mi se pare esențial ca statele din afara zonei euro să nu definească această criză ca o criză a monedei euro, ci o criză a datoriei externe, pentru că altfel nimeni nu va crede, cel puțin în țara mea, că euro va reuși să supraviețuiască. Eu întotdeauna am fost foarte strict în comentariile pe care le-am făcut acasă în legătură cu faptul că responsabilitatea uh, pentru criză aparține guvernelor individuale. Nu este o criză a sistemului euro. Guvernele individuale nu și-au respectat promisiunile. Și dacă ni se spune că din contră, atunci avem probleme, vom avea probleme majore cu uh, lărgirea zonei euro, așa, dar trebuie să fim extrem de precauți. Aș dori să te întreb, Ramon, pentru că ai menționat, uh, pentru că totdeauna menționez euroobligațiunile și au fost menționate și în ultimii câțiva ani ca un fel de simbol și soluție pentru absolut orice. Eu am votat în favoarea acestei propuneri cu speranță, însă în timpul verii am încercat să studiez problema și aș dori să-mi dai un argument convingător pentru introducerea euroobligațiunilor acum. Cu toții știm că va fi un proces extrem de laborios și toată lumea spune că se va rezolva problema actuală. Dar de ce s-ar comporta statele care au sistemul actual ca și cum datoria suverană ar fi redistribuită altor state. Cel puțin acesta este argumentul pe care l-am primit eu acasă. După cum am spus, am votat pentru, însă cred că trebuie să fim puțin precauți atunci când spunem că în așa fel vom salva Europa. Ramon, poate tu știi mai bine și poți să îmi dai ar câteva argumente să îi convinge pe cei care ascultă mai degrabă argumentul german care spune că nu euroacțiunile reprezintă singura modalitate de ieșire din criză. Să salut un raport foarte bun care vine din Barcelona. Mulțumesc, Ramon, ai din nou cuvântul atunci. Mulțumesc, doar un minut, pentru că știu că nu avem foarte mult timp și că suntem foarte ocupați. Domnul Epping a plecat. Vreau să-i spun că la Marea Mediterană nu producem doar ulei de măsline. i-aș putea da statistici prin care arate că Mediterana a devenit la fel de uh, importantă ca Oceanul Pacific în ceea ce privește traficul de containere de marfă. Și de asemenea, există un potențial imens al coastei mediteraneene în traficul dintre America și Europa, în comerțul America-Europa. Poziția mea reprezintă opinia mea personală și știu că nu mă exprim în numele tuturor liberalilor. Există foarte mulți membri care uh, sunt de acord cu mine. Președintele Verhofstadt a, trecut a cerut o integrare intensificată la nivel european. Există o serie de liberali care sunt sceptici, de exemplu uh, colegul meu Wolf Klins, uh, care se împotrivea cu câteva luni în urmă ideii de uh, prim-ministru european, însă acum câteva zile mi-a spus că se gândește la idee, poate că va ajunge la același la această soluție ca și noi. Și asta îmi place de la statele nordice, o mentalitate deschisă, disponibilitatea de a învăța și de a îți schimba părerile. Dar știu și că și în Partidul Liberal German există o nouă sensibilitate în legătură cu liberalismul social. Uh, un nou lider, tânăr, poate Peter, prietenul meu Iorgo Ceațimarcache împărtășește opinia mea și știu că liberalii din Olanda se împotrivesc, dar știu că partidul D66 este pentru această opinie de integrare europeană mai intensă. Știu așadar că o mare parte din grupul meu mă susține. Criza actuală trebuie să fie văzută ca o oportunitate de a îmbunătăți integrarea europeană. și de a moderniza economiile mai puțin eficiente din zona euro, cum ar fi Spania. Așadar, ne așteptăm să ne conducă zon, statele nordice, în special Germania, care este lider din punct de vedere al com, populației, economiei. Deci așteptăm un leadership din partea Germaniei, ca și în cazul lui Helmut Kohl, care a dus la crearea euro. Aș încheia uh, rugând Germania să conducă acest proces. Și în final, lui Ole Schmidt, nu avem timp acum, însă îi voi da câteva argumente foarte puternice în legătură cu obligațiunile. Oli Ren a spus că luni, a spus luni că dacă introducem euroobligațiunile, atunci o condiție, o precondiție necesară este uh, Uh, disciplina fiscală a statelor, a statelor membre. Aștept încă un document în acest sens, însă am informații pe care pot să le transmit colegului Ole. Mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 8 septembrie la ora 12. Amendamentele vor fi, vor fi discutate între octombrie, uh, vot în comisie 11 octombrie și Încercăm un vot în a doua presiune, sesiune din noiembrie. Așadar, trecem mai departe la contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale, altfel spus ipoteci. Avem un raport al lui Antolin Sanchez Presedo, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu sunt spaniol de pe partea mediterană, ci de pe partea atlantică. Și în acest fel sper că vom putea ajunge la un consens între diversele voci care există în Europa. Așadar, vă voi vorbi despre aceste contracte de credit pentru proprietăți rezidențiale. La acest dosar va participa și Comisia Jurii și Comisia pentru Protecția Consumatorilor. În Comisia uh, Juri cu comisia juri discutăm la nivel informal, m-am angajat să mă întâlnesc cu raportorul lor înainte de votul din comisia juri și să încerc să integrez câteva aspecte care se referă mai mult la punctele juridice, noțiunile de drept contractual, pentru a integra și opinia noastră. În ceea ce privește IMCO, procedura este cea a cooperării consolidate. Am definit competențele exclusive ale celor două comisii și am definit și responsabilitățile comune. Avem competențe de fond, însă vrem să menținem o cooperare strânsă cu Comisia IMCO. Amintiți-vă de rezoluția din 2006 pe raportul Purvis, unde am colaborat foarte bine cu domnul Medina. Vom da curs acestei, aceleași tradiții. Era vorba atunci de Cartea Verde în legătură cu creditul ipotecar. Aici vorbim despre Cartea Albă a Comisiei din 2007. Cartea Albă vorbește despre integrarea piețelor ipotecare lucru esențial pentru economia europeană și pentru buna funcționare a pieței interne. În același timp, această carte albă apare chiar în momentul în care izbucnește criza în Statele Unite. Și ni se solicită mai responsabilitate în gestiunea riscului. Comisia a început o consultare în legătură cu uh, aceste contracte de credit. Când am fost desemnat ca raportor pe acest dosar, am început imediat lucrul. Am lucrat mult împreună cu raportorii fictivi ai celorlalte grupuri și le mulțumesc. Mulțumesc pentru dialogul purtat și sper că acesta va continua. Mulțumesc, le mulțumesc și lor și celorlalți membri ai comisiei. Sper că vom ajunge la un consens cât mai larg pentru a prezenta o opinie unitară în fața Consiliului. În ceea ce privește acest raport. Uh, există foarte multe aspecte, dar încerc să le uh, subliniez pe cele importante. Câteva date despre piața ipotecară. Câteva date sunt foarte importante. În primul rând, situația pieței și compoziția prețurilor. Milioane de cetățeni sunt afectați de situația pieței ipotecare. 60% din populația europeană uh, deține propria casă. Începând cu 2009, 52,9% din PIB-ul Uniunii Europene a fost afectat de aceste activități. Piața europeană ipotecară este fragmentară sau inexistentă, ceea ce nu prea uh, facilitează tranzacțiile transfrontaliere. Și observăm o concentrare. Din ce în ce mai mult, mari operatori de pe piața uh, ipotecară controlează 70% din piață. Piața este caracterizată prin rigiditate care duce la dificultăți în sine. Prețul cred- creditelor ipotecare este important. Este un factor important. Există costul finanțării, costul gestiunii și administrării împrumutului ipotecar și după aceea prima de risc și uh, beneficiile realizate. putem să încercăm să facilităm finanțarea sau să evităm anumite costuri. Trebuie însă să căutăm un bun echilibru între risc și avantaje și între risc și beneficii. Fiecare credit reprezintă un risc. Nu trebuie să transform, transferăm riscul de, dintr-o parte în alta, însă prin reglementare. 100, s-au depus 167 de amendamente, uh, un număr foarte mare, în special atunci când vedem natura propunerii. Ați văzut, văzut de asemenea că raportul are 127 de articole și două anexe. Uh, supraîndatorarea reprezintă o problemă. Creditele ipotecare pentru consumatori fac parte din uh, într-o serie de factori care duc la, sup- la supraîndatorare. Consumatorul care cumpără o casă sau un imobil îndepline, își îndeplinește de obicei obligațiile față de vânzător și supraîndatorarea nu este o problemă care ține doar de piața ipotecară. Există și alte cauze. Înainte de a se prezenta această propunere, am uh, trimis o scrisoare domnului comisar prin care evocam problema supraîndatorării excesive. Pentru că aceasta nu este o problemă care ține doar de ipoteci. Comisarul s-a angajat să examineze situația. Trebuie menționate trei aspecte fundamentale și care nu apar în directivă, dar care ar trebui să apară acolo. Și de aceea am redactat raportul meu în acest sens. Știți că există finanțări publice și private. Există plăți de creștere și plăți private. Între aceste două aspecte există rapoarte și un echilibru macroeconomic. Nu avem date în legătură cu finanțarea privată. Așadar, uh, nu avem o perspectivă macroeconomică, care pot fi limitele creditului, utilizarea creditului din punct de vedere structural. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că utilizarea creditului este adecvată. În Statele Unite sau în Regatul Unit, ă, deja există unii care se gândesc la aceste teme. Creditul este un bun comun nu trebuie ca datoriile să ducă la un risc sistemic care să amenințe uh, consumatorii datorită punerii în comun a riscului. De aceea aș cere comisiei să ne prezinte un raport exhaustiv și detaliat care să, diagnostic, să pună un diagnostic și să prezinte soluții în legătură cu caracterul legislativ al problemei ceea ce am spus și la începutul intervenției mele. Dup- după aceea vreau să mm, vorbesc despre cele trei capitole noi care nu există în propunerea comisiei. Sunt trei capitole adăugate și care uh, țin în special de o serie de puncte. În primul rând, ritmul măsurilor precum și modalitatea cea mai adecvată de a obține rezultatul scontat. În primul rând, educația financiară. Aceasta este esențială pentru toată lumea. informații financiare concrete, să înțelegem despre ce este vorba, pentru a avea un consimțământ uh, cu înțelegerea de plină a condițiilor. Trebuie să existe o evaluare profesională și o consiliere profesională. Educația financiară trebuie să devină regulă în dosarele ipotecare și trebuie să adoptăm măsuri în acest sens. Trebuie să știm cine participă în acest, într-o, într asemenea tranzacție. Nu este vorba de cunoașteri care trebuie să fie uh, accesibile doar la nivel academic. În al doilea rând, aspectele care țin de încheierea unui contract. Avem puncte aici care pot să fie și ele îmbunătățite. În ceea ce privește rambursarea anticipată, toate aceste puncte nu sunt evocate în timpul contractului și nici chiar după. O serie de relații între împrumutător și creditor țin de rambursarea anticipată. Ar trebui să avem un capitol așadar în legătură cu executarea solidă a creditelor și contractelor ipotecare. Uh, penalizarea rambursării anticipate, însă, dincolo de aceasta, uh, trebuie să vorbim și despre portabilitatea ipotecilor. Este vorba de teme noi. Uh, A fost, nu, e, nu sunt teme noi, de fapt, au fost evocate în Cartea Verde, după aceea în Cartea Albă. Pentru noi este evident acest lucru că ipotecile trebuie să fie portabile. Dacă te muți într-o altă țară, în, din Europa, nu trebuie să-ți anulezi acest creditul deja existent, ci pot să, să poate să existe posibilitatea de a transfera creditul într-un alt stat. O adevărată portabilitate. După aceea, modificarea contractelor ipotecare pentru a ține cont de suplețea pieței și de condițiile în schimbare. Mă gândesc aici de transferarea ipotecilor către alți utilizatori ai contractului. Nu toate veniturile sunt regulate, nu toată lumea este angajat la stat, nu toată lumea are un venit stabil. Însă, dacă toată lumea ar avea un venit regulat, acest lucru ar facilita plățile, însă nu se întâmplă așa. Și aici trebuie să uh, introducem un element de uh, stabilitate a plăților pentru a reglementa lucrurile. De asemenea, uh, să existe posibilitatea de a face o conversie între ipoteca din străinătate într-o ipotecă națională. Pentru că în momentul actual nu se poate ieși din sistem. Vorbim aici despre flexibilitate și câteodată în momentul actual trebuie să accepti un nou contract ipotecar pur și simplu pentru a schimba condițiile contractului inițial. Avem nevoie de proceduri echilibrate, coerente în special și în linie cu cele din cadrul serviciilor financiare. De aceea am depus o serie de propuneri care ar putea să contribuie la consolidarea sistemului ipotecar european. Și al treilea capitol este încrederea piețelor financiare. Dacă vrem ca sistemul european de ipoteci să funcționeze, trebuie să facilităm mișcarea capitalurilor și a ipotecilor. Trebuie să creăm un trans- sistem transparent și fiabil. De aceea, estimăm că este necesar să creăm mecanisme de trasabilitate și de transparență. Să identificăm ipotecile europene și să se poată ști Uh, să existe informații consolidate despre garanții de, din sistemul ipotecar, despre uh, un sistem obiectiv și riguros, ace, cu independență, cu metode logice și obiective. Avem de asemenea nevoie de indici în legătură cu proprietățile pentru a le fi evaluată valoarea pentru a da mai multă încredere în sistemul ipotecar din Europa. Toate aceste puncte au fost ridicate de către Comisie în Cartea Albă și au fost uh, repetate în mai multe rânduri și mai multe instituții internaționale le-au evocat, însă aceste aspecte nu apar în, textel, în textul Comisiei în mod clar și uh, neambigu. Propunerea comisiei a fost acceptată bine în general, însă mie mi se pare că este un pic prea uniformă. Are o uniformitate excesivă și trebuie să ne dăm seama că există niveluri de risc diferite datorită durății, duratei executării contractelor ipotecare, ar putea să apară riscuri, uh, riscuri crescute datorită situației de pe piața într un anumit stat, uh, unde prețurile uh, pot să crească sau să scadă subit și uh, creditele ipotecare sunt mai riscate. Aceste ipoteci mai riscante trebuie să fie susținute de instrumente pentru evaluatori, pentru a deține informații clare, necesare și pentru a minimiza riscurile. Avem nevoie de asemenea și de autorități de supraveghere cu puteri mai mari. Uh, mie mi se pare că supravegherea este un lucru bun, pentru că aici vorbim despre lucruri practice, concrete și vrem să consolidăm autoritățile de pe piață. Piețele naționale cunosc cel mai bine riscurile care pot să ducă la dezechilibre. Uh, ei cunosc cel mai bine riscurile și pot să identifice problemele care pot să apară pentru proprietari. Celelalte aspecte sunt mai puțin importante, însă vreau să ascult și opinia colegilor din comisie. Încă câteva elemente. Perioada de reflecție Trebuie să fim suficient informați, însă avem nevoie și de o perioadă de reflexie. Avem nevoie de o perioadă în care să existe posibilitatea de retragere. De aceea vorbim de această perioadă de reflexie. care să aibă loc înainte de tranzacție, bineînțeles. Să poate să fie anulată o tranzacție. Nu vrem să oprim piața imobiliară în anumite state unde piața funcționează extrem de rapid. Noi considerăm că acest lucru ar fi pozitiv nu doar pentru consumator, ci și pentru întregul sector, pentru că implică cunoștințe, informații care pot să parvină și la care să nu avem acces înainte. De asemenea, serviciile trebuie să fie de calitate, să fie furnizate de către profesioniști și, de asemenea, să prezinte reguli de finanțare foarte clare. Consiliul nu, nu, este, nu trebuie să fie vorba doar de consiliere de marketing sau consiliere comercială. Aici aspectul financiar mi se pare esențial. Voi mai reveni pe aceste puncte și știu că vor exista multe intervenții din partea colegilor pe anumite puncte, așadar voi avea ocazia să revin asupra acestora. Mulțumesc colegilor, asistenților mei și reprezentanților secretariatului pentru munca depusă împreună cu mine pe acest raport. Vă mulțumesc. Cinci raportori din umbră și cinci membri pe lista de uh, intervenții și jumătate de o oră restantă. Jean-Paul, Pervanche, Catherine, domnul Nitras, iarăși dorește și el să intervină și închidem lista. Deci dacă mai vrea să intervină ceva cineva mai târziu, nu va mai avea ocazia. Raportorii din umbră ar putea i-aș ruga să se limiteze la 4 minute fiecare și atunci am putea să respectăm uh, timpul. Domnul Peloni. Presidente, mi interrompa un minuto prima così riesco anche ad avere... Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să vorbesc un minut mai puțin. Am citit raportul și amendamentele prezentate de domnul Secepatel și domnia sa se referă la chestiunea protejării cetățenilor care doresc să contracteze o ipotecă. Sunt de acord cu abordarea domniei sale, în sens că e nevoie de timp de discuții pentru a ajunge la un consens din acest punct de vedere. De exemplu, sunt de acord că atunci când un cetățean solicită o ipotecă, uh, acest cetățean să beneficieze de cele mai bune condiții, transparență, claritate în informații, însă trebuie să evităm și reglementări excesive în acest sens, pentru că este un domeniu deosebit de delicat la urma urmelor și am putea să facem astfel piața mai rigidă și în ultima instanță să îngreunăm accesul populației la astfel de împrumuturi. Deoarece corelația între sectorul construcțiilor și piața ipotecilor este una extrem de strânsă, la fel cum avem o legătură între, și între bănci și cetățeni. Cred că trebuie să reglementăm mai bine, dar să evităm reglementările excesive și includerea unor criterii prea generale, prea automate, lucru care s-ar putea dovedi contraproductiv. Avem nevoie uh, de noi obligați, într-adevăr, însă trebuie să avem mare, mare grijă ca nu cumva să restrângem oferta de pe piață chiar și mai mult. Într-un context cum este cel actual, trebuie să asigurăm creșterea economică și sistemul bancar este o componentă esențială a acestui sistem. Dacă îl facem mai rigid, o să ajungem să blocăm sistemul să împiedicăm progresul. Ar putea apărea situații în care unii, unor oameni cu mai puține mijloace se vor refuza împrumuturi și așa mai departe. Sigur, vrem să evităm împrumuturile oferite fără nicio discernământ, cum s-a făcut în Statele Unite. Impactul de acolo a fost resimțit și de noi. Trebuie să examinăm aceste chestiuni cu mare atenție, însă, în primul rând, trebuie să protejăm pe consumator și piața comună, să ne asigurăm că legislația este omogenă la nivelul întregii comunități, asigurându-ne că nu oferim avantaje competitive din cauza unor deficiențe în legisla- la nivelul legislației statelor membre avantaje care nu țin deloc de eficiență sau de eficacitate. În al treilea rând, suntem cu toții europeni și dorim să protejăm libertatea de acțiune a firmelor pe piață fără a transforma piața pe piață deosebit de rigidă. E un echilibru foarte greu de păstrat într-un context cum este cel actual. Prin urmare, drepturile consumatorilor dreptul la rambursarea timpurie a creditului. Articolul 19, nicio problemă cu asta. Și chestiunea ipotecilor fixe, de asemenea nicio problemă acolo, însă va trebui să ne referim mai târziu la o serie de astfel de aspecte. Însă, dacă rambursarea este decisă de creditor, aceste chestiuni ar putea deveni problematice, însă acestea sunt discutate în amendamentele 122 și 123. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu restricționăm accesul la credite, m-am referit la acest lucru, vom putea reveni. Și de asemenea, mai există și chestiunea, am să închei, doamna președintă, îmi pare rău? Însă, l-aș ruga pe raportor să vorbească despre 94, 95 și 96, trei amendamente care se referesc la ofertele cu forță obligatorie. Va trebui să discutăm și 152, 153 și 157 privire la vigilență. E important, domnule raportor, să nu scăpăm din vedere această directivă CRD 4 ca să nu există suprapuneri legislative sau contraziceri. Contradicții. Nu vrem, prin urmare, diversitate de opinii sau opinii divergente în această temă, pentru că nu trebuie să scăpăm de vedere interese cetățenilor și ale firmelor. Știu că e greu să respectăm limitele de timp când avem un raport lung și interesant. Următorul din partea Aldei este Dirk Stens. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru spiritul de colaborare de care a dat dovadă și cred că într-adevăr are dreptate atunci când spune că piața ipotecară din Uniunea Europeană nu este motivul din spatele crizei datoriilor, însă în majoritatea statelor membre a fost o problemă pe această piață și e o abordare justă, să spunem, haideți să redactăm un raport, însă nu trebuie să pierdem din vedere ce a spus comisia, este un pas preliminar. Pașii următori vor fi luați altă dată când vom considera și alte aspecte. Deci comisia o să elaboreze alți pași în viitor. Cred că raportorul a făcut o treabă bună trasabilitate, reclame, publicitate și mai departe, lucrurile sunt bine discutate acolo, rolul de coordonare jucat de instituții europene, de asemenea, este bine surprins acolo, însă ar fi și o serie de aspecte pe care aș dori să le subliniez. Antevorbitorul meu avea dreptate când spunea că nu trebuie să impunem exces, eh, reglementări excesive. Dacă ne uităm la procentul din venitul propriu care procentul maxim care ar trebui să fie cheltuit cu rambursarea unei ipoteci. Nu ar trebui să impunem restricții care ar putea duce pe diferite piețe la uh, deviații de la practica actuală. Piețele au grade diferite de flexibilitate în acest model. Deci trebuie să avem mare grijă atunci când impunem limite stringente. Trebuie să lăsăm piața să-și spună cuvântul. Și din această perspectivă trebuie să, să judecăm politica de împrumuturi. Amendamentul 75 vorbește despre autorizarea împrumuturilor, cei care fac evaluările preliminare și așa mai departe. Politica aici ar trebui să fie lăsată la atitudinea băncilor și angajaților băncilor înșiși. Noi putem stabili principiile, dar n-ar trebui să mergem mai departe, pentru că s-ar putea interpreta lucrurile în alt mod. În materie de publicitate, dacă o instituție de credit își face reclamă la radio, vor trebui să includă și un pachet de informații online. Însă, aici e vorba de a oferi un set de informații complete. Dacă nu ai acces la un site web, nu, eu cred că toate informațiile ar trebui să fie trimise, să fie disponibile ar putea fi bine să... De exemplu, dacă e vorba și de un pachet de asigurare, odată cu o ipotecă, înseamnă că primești condiții avantajoase fie pentru programul de asigurări, fie pentru ipotecă și asta nu e neapărat rău. În acest sens, sigur, lucrurile nu ar trebui să fie, sau cerințele nu ar trebui să fie obligatorii, dar ar trebui să se permită acest lucru pentru că ar fi în interesul consumatorilor. După cum spuneam, trebuie să păstrăm o marjă de flexibilitate. Să zicem că oferim un împrumut și persoana iasă la pensie și venitul îi scade. Să dacă vorbim de un tânăr la începutul carierei, venitul lor s-ar putea să crească. Și nici acest aspect nu este surprins. la amendamentul 121 va trebui să ne asigurăm că într-adevăr dăm dovadă de flexibilitate în toate sensurile, nu numai acolo unde ar putea apărea probleme. Deci să dăm, am, am referit la o serie de aspecte aici și aștept cu nerăbdare să avem mai multe discuții pe această temă și desigur îmi anunț disponibilitatea de a colabora cu raportorul. Vă mulțumesc, Vicky Ford urmează. Mulțumesc. Pentru că aceasta e, e, e cea mai probabil a doua decizie financiară importantă din viața unui om. De aceea doresc și eu să, să mă refer la o serie de aspecte. Sper să nu depășesc timpul la care mulțumesc raportorului pentru efortul depus și mai ales că a introdus acest concept de educație financiară și de asemenea ideea ca publicitatea să fie adaptată mediului în care se face reclamă. De asemenea, vă referiți la diversitatea de pe piața ipotecilor, ipotecară. E important că atunci când uh, o firmă trece într-o altă țară, aceasta trebuie să respecte standardele de pe piața țării respective. Deci ar putea împrumuta puțin din jargonul MIFID în acest punct de vedere. În ceea ce privește cerințele de creditare, condițiile pe care trebuie să le îndeplinești, aici este chestiunea fundamentală. Uh, cine într-adevăr se califică pentru acest împrumut? Trebuie să ne asigurăm că nu excludem niciun grup, cum ar fi IMM-urile sau cei care au o afacere cu caracter sezonier, proprietarul unei taverne sau agricultori. Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate pentru a permite accesul celor, de exemplu, care lucrează pentru ei înșiși. Deci la 121, cerințele de creditare, ar, ar fi greșit să delegăm răspunderea în materie de stabilire a acestor condiții. De asemenea, dacă pentru, pentru o bancă să, să poată face o ofertă fermă, trebuie să existe garanția că există și o, se, se poate face și o acceptare a ofertei respective. Dacă trebuie să facă o ofertă fermă care nu este acceptată timp de 14 zile, ei vor putea crește prețul ofertei respective și acest gen de incertitudine, mai ales în anumite țări, unde avem uh, un lanț întreg de oameni care vând astfel de produse sau se face totul la licitație, aceste schimbări ar putea a afecta capacitatea anumitor grupuri. Deci nu sunt convinsă că acele 14 zile de, termen de ofertă nu cred că este o idee bună dacă ne uităm la cum merg lucrurile. Trebuie să fie o perioadă de timp eh, privind uh, formularea și acceptarea acestei oferte. În materie de informații, cred că putem face mai multe. Vorba de a atinge un echilibru între oferta de informații către consumator și supra-solicitarea acestora. Dacă le dăm prea multe informații, atunci detaliile importante le scapă din vedere și trebuie să clarificăm lucrurile și aici. Ceea ce privește drepturile consumatorilor, deci ce drepturi am eu ca beneficiar al unui, unei ipoteci. De la 138 la 144 e vorba de dreptul de a, plăti, de, plăt, de a face o plată anticipată, de a lua ipoteca mai departe la, atunci când ne mutăm, de a schimba valuta în care ipoteca este uh, contractată. Unii doresc aceste elemente, alții nu. E, e scump să oferi astfel de, de posibilități. Deci va trebui să realizăm un echilibru eficient din punct de vedere al costurilor Mi-a plăcut acest concept al EMKI, acest acestor indicatori de bază. Uh, Firmele trebuie să păstreze aceste seturi de indicatori, pentru că a fost o chestiune importantă în multe state membre. Însă în anumite state membre există deja scheme deosebit de eficiente. Firmele trebuie să păstreze astfel de o documentație detaliată. N-ar trebui să uh, replicăm, să repetăm ce se întâmplă în anumite state membre, să le-am putea folosi aceste exemple ca un punct de pornire. În materie de prudență, sumele, măsurile prin sumele împrumutate și cuantumul acestora sunt deosebit de stricte. Nu trebuie, de asemenea, cum s-a spus, să, să repetăm ceea ce este tratat în alte directive. De asemenea, trebuie să păstrăm flexibilitatea de a adapta oferta la specificul fiecarei piețe. Aceste măsuri largi nu trebuie să excludă anumite grupuri de potențial clienți. De asemenea, încercați să spuneți că nu trebuie să permitem să se ascundă alte produse financiare în spatele unei ipoteci. Să cred că acest lucru poate fi tratat eventual în altă parte. Ceea ce privește amendamentul 145 cu întârzierile de plată și executarea forțată, e un lucru foarte important pentru că nu vrem să-i dăm pe oameni afară din casă în mod inutil. Și se vorbește acolo de clienți, de răspunderea clienților în, în negocia situația Ce mă îngrijorează însă este ultima parte a acestui aliniat, pentru că se, se spune acolo că bancherul, cel care oferă împrumutul, decide ce înseamnă un standard de viață adecvat. Nu-mi place ca un banchier să decidă care e pragul uh, unei vieți decente. Vă mulțumim foarte mult. Următorul vorbitor, Sven, pentru verzi. Sunt de acord că e nevoie de timp și de discuții suplimentare, pentru că lucrurile sunt deosebit de importante. Sunt de acord cu Vicky în acest punct de vedere. Dori să mulțumesc raportorului pentru spiritul de colaborare și pentru raportul pe care l-a făcut. E o bază bună de discuții, însă timpul nepermițându-ne prea mult, n-am să intru în detalii acum, însă aș dori să subliniez o serie de aspecte importante. Pentru noi, în contextul crizei din zona euro și a datoriilor, relația dintre piața ipotecară și stabilitatea macroeconomică este una esențială Mă îngrijorează unele dintre intervențiile de aici, pentru că nu putem să înțelegem această piață în aceeași termeni pe care am folosit înaintea crizei. În câteva state membre, această piață a fost una din principalele cauze ale problemelor care apărut. Dacă l-ați pe Rob Grogov cu cartea sa despre criza financiară, vedeți că în mod normal piața proprietăților și problemele la nivelul băncilor sunt cei doi factori principali în marile crize financiare. Deci, haideți să fim de acord asupra unui punct. De fiecare dată când ne gândim la aceste consecințe macroeconomice și la modul în care am putea introduce ideea de macrostabilitate, stabilitatea macroeconomică în acest raport, Comisia nu a fost gata să treacă dincolo de domeniul strict al acestui raport care se referă la protejarea consumatorului individual, lucru important, dar nu e suficient. Avem uh, firme mari de construcții care au care au, joacă un rol important pe piață și acestea nu sunt uh, incluse în, uh, în acest raport. Uh, e nevoie de o dinamică contraciclică pe piața ipotecară. De asemenea, raportorul a făcut o serie de proiecte prin amendamentele 151, 52, 53 și 54, însă, în opinia mea, nu este suficient. Trebuie să vedem care măsură este cea mai bună pentru a realiza acest demers contraciclic. Pe de altă parte, există și propuneri extrem de salutare ale raportorului în materie de compensații pentru oferirea de împrumuturi și, de asemenea, când e vorba de informațiile pentru consumatori. S-au subliniat o serie de aspecte importante, însă și în acest punct de vedere trebuie să ne gândim serios la problema creditelor într-o monedă străină. Dacă v-ați uitat la declarația Băncii Centrale Europene, eh, ei spuneau că asta a fost o problemă principală în câteva țări este europene. Deci haideți să folosim informații la consumatori și în acest sens. Trebuie să vă spun că sunt sceptic în ceea ce privește posibilitățile de rambursare anticipată și uh, sunt mai aproape de propunerea comisiei. Rambursarea anticipată pe anumite piețe ar putea fi un stimulent pentru împrumuturi pe termen scurt. Însă am văzut că și această ciclicitate este o problemă. Deci rambursarea timpurie trebuie, anticipată trebuie să fie văzută din două perspective, din ambele perspective. Dacă deschidem ușa prea mult cu aceste rambursări anticipate, ajungem la rate mult mai variabile la dobânzilor și la mai puțină stabilitate pe piață. De aceea sunt sceptic și aș dori să discutăm acest aspect mai serios. Sper că și pe viitor vom putea colabora așa cum trebuie în acest demers și haideți să luăm lucrurile în serios. De asemenea, aș dori să aud ce are de spus ESRB-ul. Și aș aprecia dacă raportorul i-ar putea întreba ce opinia au aceștia despre propune și despre raport. Cred că acest lucru ne-ar ajuta foarte mult. Mulțumesc, domnul Huntis, din partea GUE. Mulțumesc, doamna președinte, voi fi succint. Sunt de acord cu faptul, cu faptul că propunerea raportorului merge în direcția cea bună. Salut eforturile depuse de raportor și majoritatea măsurilor propuse de acestea. Nu voi intra în detaliu din motive de timp, dar sunt de acord cu ele. Aș dori însă să fac o observație de ordin general și două de ordin mai specific. Sper că nu voi ocupa toate cele patru minute. În primul rând, reglementările ce au loc nu ar trebui să ne facă să uităm că avem de-a, de face cu o piață care ar trebui să uh, se refere la aspecte sociale, dar care uh, conțin aspecte de uh, profit financiar. Uh, avem creditul, iar apoi proprietatea. Toate acestea pot duce la o bulă imobiliară și asta duce la dificultăți. Nu raportorul trebuie să se ocupe de asta, bineînțeles, dar face parte din contextul general și nu ar trebui să îl uităm. O serie de observații mai specifice acum. Sunt de acord că avem o serie întreagă de măsuri pozitive aici, dar există două puncte unde trebuie să găsim o soluție și nu am făcut-o încă. În primul rând, și colegii mei au menționat asta deja, în primul rând așadar, nu este vorba de incapacitatea consumatorului de a-și plăti creditul atunci când a, luat o ipo- când a, a pus o ipotecă pe casă ci este vorba și de altceva nemenționat de colegi. Ce se întâmplă cu companiile de construcții și celelalte companii implicate în construcția propriu-zisă a um, clădirii respective. Iar un alt punct se referă la posibilul conflict de interese cum am văzut un exemplu în Statele Unite. Există posibilitatea de a instituționaliza acest conflict de interese aici. Nu cred că aceasta este cea mai bună abordare pentru această problemă. Trebuie să ne uităm la aspecte cum ar fi plățile în bani lichizi. Dar uh, am să închei aici și am să îi mulțumesc încă o dată raportorului pentru munca depusă. Mulțumesc! Avem șase persoane înscrise la cuvânt. Dacă va dura prea mult timp, va trebui să Uh, amânăm finalul dezbaterii până după vot, dar să vedem cum uh, evoluează lucrurile. Arlin, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că va trebui să avem o dezbatere mai lungă pe acest uh, subiect, poate chiar și după depunerea amendamentelor, pentru că este un subiect complex și aspectele menționate sunt foarte importante. Eu aș dori să mă refer la unele puncte. Sunt puțin preocupată de tonul acestei dezbateri cred că există un nivel uh, nenecesar de scepticism în acest sens. Liberalii uh, cred că acest, uh, aceste prevederi nu vor fi bune pentru afaceri. Dar eu nu pot decât să vă spun, nu le oferim oare consumatorilor mai multe posibilități de a alege, nu creăm mai multă concurență? pentru că nu există suficientă concurență în astfel de produse în Uniunea Europeană credite ipotecare, credite în general. Cred că trebuie să oferim consumatorilor mai multe opțiuni și posibilitatea pur și simplu de a alege. Colega mea, Stiller, um, lucrează pe aceste puncte în uh, Comisia pentru Piața Internă. Am uh, discutat o directivă similară, și anume uh, directiva cu privire la creditele luate de consumatori și aici am ajuns la rezultate foarte bune în ceea ce privește protecția consumatorilor, de exemplu. Bineînțeles că problemele menționate de dumneavoastră uh, sunt, uh, trebuie discutate, dar nu cred că nu putem ajunge la un acord. Raportorul, în mod evident, a discutat cu, toate, cu toți actorii, cu toate părțile interesate. Sunt de acord cu educația financiară, astfel încât consumatorii să știe ce își asumă. De asemenea, uh, ideea comparabilității este importantă. Am avut o um, foaie standard în uh, altă directivă și este ceva care poate fi utilizat și acceptat și de către industrie și de către consumatori, duce la flexibilitate uh, dar ne permite să avem și unele principii standard. Încă un punct. În acest domeniu avem uniuni de credit care ajută oamenii care uh, au nevoie de un uh, credit. N-aș dori ca activitatea acestora să fie împiedicată sau să fie excluși de pe Uh, piață pentru că nu pot să respecte anumite standarde pe care le impunem noi. Eu sunt convinsă însă că putem ajunge la un act uh, legislativ foarte bun. Mulțumesc, José Manuel. Mulțumesc, Sharon. Există două moduri de a obține, de a produce un raport în acest Parlament. Primul ar fi să anticipezi dorințele Comisiei și Consiliului, să garantezi uh, o dezbatere rapidă și un succes. A doua abordare este să încerci să aduci valoare adăugată uh, propunerii Comisiei. Este cea uh, varianta și cea mai curajoasă și cea aleasă de către raportor și îl salut pentru asta. Planul de acțiune propus de raportor a dus la 43 de măsuri și la includerea multor, multor piețe, dar nu a pieței uh, cu amănuntul. Și despre asta vorbim aici, despre protecția consumatorilor și a intereselor lor și o despre oferirea mai multor uh, variante pentru aceștia. În plus, trebuie să asigurăm uh, o mai bună securitate, o mai, o mai bună gestiune a riscului. După cum spunea și raportorul, amândoi venim din țări care suferă de pe urma supraîndatorării și de pe urma crizei financiare în general. Domnul Sanchez Presedo știe foarte bine că avem aici de-a face cu un tip de contract în care cele două părți nu sunt pe picior de egalitate. Trebuie să ne gândim la drepturile consumatorilor pe parcursul uh, creditul, creditului ipotecar, dar și în cazul executării uh, silite. Puteți să vă bazați pe sprijinul meu în această propunere. Vă mulțumesc! Mulțumesc! mai uh, vină uh, europarlamentar pentru vot. Um, deci, după acest vorbitor, voi întrerupe și vom ține voturile pentru a continua apoi. Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să vă rețin și mai mult din timp. În primul rând, trebuie să încercăm să obținem o coerență între reglementarea creditului imobiliar și reglementarea creditului de consum lucru care mi se pare evident. În ceea ce privește încrederea, nu trebuie să uh, ajungem la reg- regulamente divergente. Trebuie să ne gândim la o uh, armonizare specifică pentru creditul imobiliar și, în al doilea rând, regulile de, pentru creditul de consum nu trebuie să se uh, inspire foarte mult de la creditul ipotecar, care este o practică de proximitate. Putem să visăm la o piață europeană a ipotecilor, însă acest lucru nu se va întâmpla de azi pe mâine. Și pentru ca armonizarea să fie reală, trebuie să existe o comparabilitate a elementelor menționate în ceea ce privește uh, dobânda efectivă globală europeană, trebuie să avem uh, aici date în legătură cu taxele care sunt percepute de către instituția financiară. Nu uh, și de alte taxe care diferă de la un stat la altul, pentru că altfel nu vom avea o bază comparabilă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Continuăm dezbaterea după vot. Pervonș, Catherine, Nitras și, bineînțeles, trebuie să-i dăm cuvântul din nou raportorului. Și, bineînțeles, că urmează și raportul domnului Balț pe sport pentru a vă reaminti de restul ordinii de zi. Așadar, sper că cineva îmi va da o listă de vot și vom putea la uh, trecerea adoptarea proiectului de aviz în legătură cu proiectul de buget. sunteți pregătiți, grupurile și-au distribuit listele de vot, nimeni nu-mi face semn să mă opresc, așa încât dacă sunteți pregătiți și aveți cartelele de vot, vă rog să le introduceți în console. Sper că nu vom avea foarte multe voturi electronice, însă oricum deschidem votul electronic, un vot de test acum. Ok. Five. Okay. Right. Okay. So, uh... Foarte bine. Paragraful 1, compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Paragraful 2, compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7 este caduc? Nu, nu este caduc. A, de fapt nu. Da. Deci amendamentul 7, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Textul inițial pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm asupra textului, cum, după cum a fost modificat. Vot, să votăm electronic pentru a avea numărul de votanți. Dacă a votat toată lumea, închidem voturile. 36 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Nu trebuie să votăm asupra amendamentelor individuale, bugetare. Vom citi numărul 6, 802 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu le putem vota în bloc, poate mai târziu. 6803 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mi se spune că le putem lua în bloc până la sfârșit, dacă nu se opune nimeni, atunci în bloc până la sfârșit pentru, împotrivă, abțineri se adoptă toate celelalte amendamente. Vă mulțumesc, mulțumesc raportorului. Trecem la punctul 13, jocurile de noroc online. Aveți lista de vot, compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri. Putem verifica electronic, vă rog. S-a închis votul. Este respins cu 20 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă. um, I think, I think also... Cred că trebuie să știm dacă cineva și-a lăsat cartele de vot acasă înainte de vot, nu după uh, rezultat. Oricum, rezultatul ar fi 21 la 21. Amendamentul 31. Pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 Eh, vă rog să verificăm electronic. Tot votul s-a încheiat și a fost adoptat. Compromisul EA pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotriva abțineri Trebuie să verificăm amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cineva întârzie. 20 a 20 este respins. Încă cineva este pentru. Sirpa? Pentru. Deci 22 de voturi la 20. Deci se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 42, ultimul amendamentul lui Dirk, pentru împotriva abțineri se adoptă. Iar acum trebuie să votăm textul modificat. Vot electronic, vă rog. A votat toată lumea. S-a închis votul. 38 de voturi pentru cu două abțineri. Vă mulțumesc. Felicitări lui Sofi. din nou. Cei care părăsesc sala sunt rugați să o facă în liniște pentru că dezbaterea continuă. Vă acord câteva momente pentru a nu trebui, să, pentru a nu trebui să ridicăm vocea. Were you, were you off? Hmm.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 la continuarea dezbaterii cu privire la credite ipotecare. După cum spuneam, Pervan Șberes, Catherine Styler, domnul Nitras, iar apoi raportorul Pervanș. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește creditele ipotecare, este o propunere care a stat în sertarele comisiei de ani de zile și care apare acum într-o situație puțin contradictorie, pentru că, într-un fel, vrem să susținem creditul ipotecar pentru a relansa piața imobiliară, pentru că de ea depinde o mare parte din impasul actual economic. Însă, nu putem să trecem cu vederea faptul că gestiunea parcului imobiliar a fost unul dintre factorii care au dus la criză. Deci trebuie să fim extrem de atenți cum modificăm aceste reguli și cum ne angajăm pe o cale care pentru multe state membre va fi una total nouă. Știm că ipoteca este un produs perfect pentru bancheri, însă este un argument pe care nu credeam că îl voi auzi în 2011. În ceea ce privește propunerea raportorului, trebuie să recunosc că nu am intrat în detaliul tuturor amendamentelor. Vreau să vă atrag atenția asupra două aspecte doar. S-a insistat foarte mult pe chestiunea educației financiare. Este un aspect foarte important Însă pentru mine, simetria absolută a acestei obligații de educație financiară ține de obligația de consiliere și obligația ca oferta de credit imobiliar să fie asortată, după cum am făcut în toate ofertele de servicii financiare, cu obligația de consiliere care să țină cont de întreaga situație a celui care intră pe piața creditului ipotecar, în acest caz. A doua propunere, care se leagă de aceeași preocupare și care vizează să prevină orice situație de supraîndatorare. Uh, dacă nu am făcut anumite lucruri în legătură cu creditul de consum, asta nu înseamnă că nu trebuie să progresăm aici. Astăzi nu putem să ieșim din criză fără să verificăm de 15 ori că uh, situația de supraîndatorare a cetățenilor particulari reprezintă o problemă extrem de importantă și care este la originea crizelor financiare de astăzi și ale statului. Trebuie să existe uh, condiții care să permită celor mai puțin avantajați să contracteze un credit în condiții sustenabile. Mulțumesc, Catherine. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, raportorului. Cred că dezbaterea din această după-amiază este foarte interesantă. Sunt de acord cu cei care au spus că este poate una dintre, unul dintre cele mai importante aspecte pentru că este strâns legat de cetățenii noștri și de viața lor de zi cu zi. De multe ori este cel mai impo- cea mai importantă decizie financiară din viața cuiva. Aș vrea să mă refer la articolul 18. Cred că unele aspecte discutate despre plata anticipată au fost, de exemplu, uh, plata pe întreaga uh, durata unui credit ipotecar. Oare ar trebui să uh, eliminăm plata anticipată pe uh, întreaga durată a um, creditului uh, ipotecar, unora li se pare că este disproporționat față de credit, chiar în prima parte. De aceea mi se pare interesant în articolul 18 modul în care este abordat acest aspect, dar poate că ar trebui să fie mai clar. Alin McCarthy a, a menționat problema uh, concurenței când ne uităm pe alte piețe în care schimbările sunt un semn de uh, concurență, cred că aici nu este așa. Când iei un credit ipotecar, factorul de risc este implementat în rata de dobândă pe care o accept când semnezi contractul. Protecția consumatorilor trebuie să fie aspectul cheie aici Cineva a menționat autocertificarea. E bine, aceasta a fost o problemă mai de mult când, oameni, când se luau credite. De aceea, cred că trebuie să fim mai clari cu privire la taxele, cu privire la plata anticipată de la articolul 18 pentru a aborda diferitele aspecte culturale, uh, modul diferit în care această problemă este abordată în diferitele state membre, dar trebuie de asemenea să ne asigurăm și că uh, consumatorii uh, sunt tratați cum, cum se cuvine. Uh, însă trebuie să nu uităm că taxele pentru plata anticipată um, sunt o, un obstacol în care schimbării furnizorului. Deci ar trebui să vedem și interesul consumatorului. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru abordare foarte serioasă a acestui subiect. Suntem în întârziere, deci voi fi succint. Antevorbitorii mei au spus, pe bună dreptate, că îndatorarea cetățenilor este ceva pe care ar trebui să-l analizăm în foarte mare detaliu. Când discutăm despre un document uh, de, de o asemenea importanță, există aspecte ce țin de gestiunea riscului, ce trebuie să fie uh, reprezentate în, în, mod, uh, cu, în mod potrivit. Nu putem să uh, ignorăm în, tot, în totalitate aspectele ce țin de gestiunea riscului financiar. Uh, unii spun că um, consiliile, comitetele de evaluare a riscului locale sunt cele mai bune, dar există rezultate variabile. În al doilea rând, valoarea acestui document se uh, rezumă la uh, protecția consumatorului oferită. În ceea ce privește plata anticipată, eu cred că ar trebui să apărăm dreptul la plată anticipată, iar această propunere nu ar trebui să fie uh, foarte costisitoare pentru consumator. Este vorba de drepturi ale consumatorilor pe care noi trebuie să le, să le apărăm aici. De asemenea, ar trebui să apărăm dreptul de a fi protejat de taxe suplimentare comisiile și autoritățile de supraveghere locale nu se ocupă de acest subiect în modul adecvat. De multe ori, oamenii primesc credit sau credit ipotecar chiar dacă nu îndeplinesc criteriile necesare. Alții vor trebui să plătească 2%, la, pentru acordarea creditului ipotecar. Există o serie de privilegii prevăzute în acest document care nu sunt necesare. Să luăm următorul exemplu. Dacă eu sunt de acord cu privire la un credit oferit într-o altă valută, de exemplu, eu uh, locuiesc în Polonia, e bine, dacă sunt de acord cu așa ceva, nu pot Uh, forța banca să adopte un uh, anumit curs valutar pentru că acest lucru nu a fost prevăzut în mod inițial în uh, contractul de credit. Există anumite limitări care vin din partea autorităților financiare și a principiilor acestora. Orice schimb valutar nu ar trebui să fie chiar așa de ușor de efectuat. Însă prevederile din document ar afecta libertatea de a semna un contract financiar. Chiar dacă eu apăr dreptul la o plată anticipată, aceste prevederi nu sunt convingătoare Ceea ce se propune aici ca, uh, ca plata să poată fi uh, um, amânată pentru orice motiv ce țin de situația personală a cuiva, e bine, sunt prevederi foarte vagi. Cine va putea evalua dacă situația mea uh, personală este dificilă sau nu? E bine, acest lucru trebuie să fi fost uh, prevăzut uh, în mod uh, inițial în contractul de ipotecă. Apoi, pentru că vin din Polonia, aș dori să mă refer la creditele ipotecare oferite în alte valute. În Polonia și în alte țări din Europa de Est, creditele ipotecare într-o valută străină constituie 60%, chiar 60% din creditele ipotecare. Francul elvețian era foarte popular la un moment dat, acum euro este foarte popular ca o valută pentru, pentru credite. Francul elvețian uh, care a devenit uh, atât de puternic a afectat credit, uh, debitorii polonezi. Aceștia își dau seama, bineînțeles, că este vorba de o situație temporară. Autoritățile financiare poloneze în ultimii șase ani au recomandat limitarea creditelor, prevederilor privind creditele ipotecare în valuta străină Însă aceste credite sunt mult mai atractive pentru o persoană care dorește să ia uh, credit. Și asta mai ales când uh, rata era de 2 zloți la un uh, um, franc elvețian. Acum rata este de 4 la 1. Însă contractul de ipotecă este unul foarte lung. Am să vă rog să-mi permiteți să închei, doamna președinte. În document există o prevedere cu privire la creditele ipotecare într-o valută străină. Și spuneți că ar trebui să limităm numărul acestui tip de credite, dar trebuie să nu uităm că trebuie să trăim cu aceste credite ipotecare timp de mult timp de acum încolo. Și lipsesc o serie întreagă de principii. În primul rând, trebuie să definim ce este o monedă străină pentru polonezi sau pentru cehi. Euro este o valută pentru că cehii și polonezii nu sunt plătiți în euro. Însă, unii polonezi sunt forțați să-i acredite într-o monedă străină. Așadar, ce este o monedă străină? Bineînțeles, voi depune amendamente în acest sens. Vă mulțumesc! Ați consumat puțin mai mult timp decât uh, raportorul din umbră. Antonin, ai dori să revii, să răspunzi? Termenul pentru amendamente este 30 septembrie, deci mai avem timp de discuții bilaterale care nu sunt uh, esențiale acum. Dar cred că discuțiile bilaterale servesc pentru a clarifica lucruri. Oricum trebuie să mai trecem și la raportul uh, lui Burkhard Walt, care a fost amânat. Cât timp am, doamnă președinte? Nu cred că ar trebui să, discut, să interveniți mai mult de 10 minute. Voi încerca să fac un rezumat în mai puțin timp. În primul rând, aș dori să îmi exprim satisfacția cu privire la numărul comentariilor care arată cât de important este raportul. Aș dori să mulțumesc și tuturor celor care au intervenit pentru tonul și conținutul intervențiilor lor. Încercăm să găsim o serie de preocupări comune. Cred că este un bun punct de pornire. Am depus un proiect de raport care nu este menit să încheie dezbaterea, ci mai degrabă să o stimuleze și să uh, caute aspecte care trebuie discutate când este vorba de creditele ipotecare. Eu, în general, sunt un om de echipă, deci aș dori ca toți uh, membrii acestei comisii să fie implicați în acest raport. Și sunt convins că numai aceasta ar putea duce la cele mai bune rezultate. Pe scurt, câteva comentarii cu privire la preocupările principale menționate de antevorbitorii mei. Domnul Palone, sunt, uh, de, am aceleași preocupări ca și dumneavoastră în ceea ce privește nevoia de creștere. Este un punct cheie în raport. Avem nevoie de o piață ipotecară flexibilă, trebuie să recâștigăm încrederea, uh, Trebuie să avem condiții mai bune pentru a stimula piața și creșterea. Sunt de acord în totalitate cu preocupările dumneavoastră cu privire la evitarea uh, suprareglementării. Suprareglementarea uh, dăunează sectorului, însă și reglementarea insuficientă ar putea să dăuneze creșterii și dezvoltării. Avem nevoie de reguli clare pentru o piață europeană. Avem nevoie de aceste reguli, avem nevoie de reglementări suficiente și echilibrate. O serie de vorbitori s-au referit la o serie întreagă de aspecte pe care voi încerca să le abordez. Alte aspecte le voi discuta mai târziu. Există două abordări. În primul rând, putem avea reglementare, care este de ordin general, uh, directiva privind um, criteriile pentru capital. Uh, uh, abordarea mea este diferită, de jos în sus, să lucrăm la nivelul piețelor locale și să mergem în sus, astfel încât uh, Uh, autoritățile naționale de supraveghere să funcționeze. Avem nevoie de mai multă de- descentralizare, iar atunci când avem de-a face cu conflicte, trebuie să avem mecanismele necesare pentru a atinge, a ajunge la bune soluții. Dar cred că putem avea o, un echilibru între cele două abordări. Un punct important este acela al ipotecilor foarte ridicate. Trebuie să găsim cifrele corecte, trebuie să analizăm valoarea proprietății și nivelul creditului ipotecar. Trebuie să ne uităm la venit, uh, uh, bunăstare, vârstă și așa mai departe, aspecte ce au o valoare indicativă. Ne vom uita la valorile de referință, la recomandări, recomandări din partea Consiliului pentru Stabilitate Financiară și vom încerca să asigurăm consecvența în acest Consiliu. În ceea ce privește remunerarea, credem că trebuie să menținem regulile pe, în care uh, ne protejează împotriva uh, conflictelor de interes. Consilierea trebuie să fie în interesul consumatorului, al clientului și nu uh, în interesul celui care își dorește un comision. Evaluarea potențialului de uh, rambursare, aici avem nevoie de o evaluare independentă și va trebui să analizăm acest subiect. Și va trebui să găsim propuneri bune aici. În ceea ce privește publicitatea, Comisia pentru Piața Internă va analiza acest lucru. Trebuie, de exemplu, să analizăm anunțurile în ziare, reclamele la radio, la TV, Uh, și trebuie să ne asigurăm de asemenea că se poate oferi informație în stil tradițional. Nu vrem să eliminăm publicitatea din piețele financi financiare, vrem să ne asigurăm că există însă nivelul uh, necesar de informație. Un alt punct important este diversitatea financiară. vom analiza situația criteriilor uniforme, dar dacă există sisteme naționale care funcționează foarte bine, nu are niciun sens să le aruncăm la gunoi. Diversitatea este importantă pentru că stimulează inovația și, de asemenea, promovează incluziunea, un aspect foarte important pe piața creditelor ipotecare. Dorim să avem produse mai bune, mai accesibile pentru consumatori ar putea să existe nișe de piață care ar putea fi mai utile unor anumiți consumatori și trebuie să nu uităm asta. Așadar, diversitatea diferitelor contracte de credit ipotecar este importantă și trebuie să nu uităm că nu toate au același nivel de risc. De aceea, diversitatea este ceva la care vom avea nevoie un răspuns adecvat din partea autorităților de supraveghere. În ceea ce privește drepturile, există unele drepturi de ordin structural, există factori ce țin de cost, ce sunt uh, de ordin structural și alți factori care ar putea varia. Domnul Gigold, ca de obicei, s-a referit la uh, stabilitatea macroeconomică și nevoia unor măsuri anticiclice. Vom încerca să luăm în considerare astfel de aspecte prudențiale. Avem o supraveghere macro, un cadru pentru asta și trebuie să analizăm instrumentele care pot fi adoptate pentru piețele locale. Trebuie de asemenea să analizăm finanțarea pe termen lung, esențială pentru stabilitatea pe termen lung. Există trei tipuri de contract aici. Foarte important, încercăm să obținem un bun echilibru între finanțare, opțiuni de plată anticipată. În unele cazuri acest lucru este negociat pe piață și este inclus în uh, prețul pieței. Există și acele tipuri de contracte cu rată de dobândă fixă, finan- finanțată pe termen lung, aici abordarea este difer- diferită. Avem așadar abordări diferite pentru contracte uh, cu termen fix. Condițiile pentru plată anticipată vor fi diferite în toate aceste cazuri. Încercăm să stabilim criterii și să luăm în considerare ce există și în Statele Unite. Nu vrem ca consumatorii să fie penalizați pentru plata anticipată. Ar putea să existe costuri pentru plata anticipată, dar nu ar trebui să fie chiar o penalizare. Suntem deschiși la aceste propuneri din raport. Am prezentat câteva propuneri în raport și suntem deschiși față de toate sugestiile. Am mai existat câteva puncte ridicate de anumiți colegi, de exemplu, felul în care firmele de construcție intră în calcul. De asemenea, legătură cu împrumuturile acordate dezvoltatorilor imobiliari, dacă proprietatea este legată de un anumit împrumut și ce se întâmplă atunci când proprietatea respectivă este vândută unui consumator. Ce, de ce ipotecă beneficiar acesta? Se poate negocia, se pot acorda termeni financiari mai favorabili. În, ceea ce, în legătură cu ceea ce spunea domnul McCarthy, nu pot să vă spun decât că vom discuta, vom examina în detaliu problemele de concurență. Când e vorba de comparabilitate, avem nevoie de standarde. Avem nevoie de standarde, însă nu de standarde rigide, închise cerințe suplimentare de informare vor putea fi adăugate avem nevoie de un standard de bază la nivelul întregii Europe, dar pentru anumite contracte și pentru anumite situații se va putea permite anumită marjă de manevră prin intermediul altor standarde. Uh, doresc să mulțumesc colegului Jose Manuel Garcia pentru comentariile făcute. Sunt de acord cu multe dintre aspectele pe care le-a relevat domnia sa. Nu suntem din aceeași familie politică, dar colaborăm întotdeauna foarte bine. Același lucru și în ceea ce privește pe domnul Gozes. Dânsul a ridicat un aspect pe care îl consider de importanță majoră, și anume legătura dintre creditele de consum și ipoteci. e nevoie de o abordare omogenă la nivelul legislației. Totuși, există anumite trăsături specifice ale ipotecilor care nu apar în cazul creditelor de consum. De aceea, există o serie de aspecte cruciale și anumite suprapuneri, dar și anumite domenii în care trebuie să fim chiar mai stringenți atunci când vorbim de creditele de consum. În ceea ce privește parcul imobiliar și modul în care piața imobiliară a contribuit la criză, sunt de acord cu cele spuse. Importanța consilierii în materie de alfabetizare financiară, de asemenea, sunt de acord trebuie să se acorde suficient timp pentru astfel de, de consiliere, însă trebuie să permitem de asemenea și o flexibilitate suficientă. Trebuie de asemenea să permitem suficient timp pentru a asigura eficiența acestei consiliere, altfel aceasta și-ar pierde între, eh, tot rostul. Dacă considerăm că această consiliere este importantă, atunci trebuie să permită o perioadă de, de, de răcire, o perioadă de grație, pentru că această consiliere să-și facă într-adevăr efectul. Într-adevăr, există valori de referință pentru datoria publică, dar uh, atunci când e vorba de datoriile private, nu avem uh, suficiente legi. Acestea sunt lucrurile pe care va trebui să continuăm să le examinăm, rambursarea anticipată, În acest punct de vedere s-a spus că e nevoie de claritate și eu consider că trebuie într-adevăr să ajungem la un echilibru adecvat între compensare, nepenalizarea consumatorilor. Am putea, de exemplu, să vedem ce se întâmplă în Germania. Acesta este un exemplu de bună practică și, de asemenea, să vedem propunerea comisiei. când un cuplu se desparte, există proceduri deja stabilite și avem nevoie de asemenea de proceduri pentru rambursare anticipată. Și, și aici trebuie să avem o suficientă flexibilitate. În ceea ce privește spusele domnului Mitras, domnia s-a făcut o serie de comentarii de, interesante cu privire la îndatorare, managementul riscurilor, rambursarea anticipată, evitarea unor costuri excesive și aș, aș dori într-adevăr să subliniez această idee de nepenalizare. Nu cred că am mai notat alte comentarii, dar cred că e destul pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă și le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru comentariile făcute. Sper că vom colabora și pe viitor foarte bine și vom ajunge la un raport deosebit de bun. Vă mulțumesc și eu, spune președinta. Sper că uh, cei dintre coordonatori care sunt prezenți aici o să mă sprijine atunci când în discuția coordonatorii vom discuta problema raportorilor care vorbesc prea mult timp trebuie să facem acest lucru. Oricum, ca să rezum, avem foarte multe rapoarte de amploare în viitorul apropiat și nu văd cum am putea să respectăm termenul de o oră pentru aceste rapoarte. Deci trebuie să, să stabilim un, un, uh, niște limite realiste de timp. Nu e vorba doar de un raport pe care vrem să-l facem, s-ar putea să avem 10 sau mai multe rapoarte în paralel, toate la fel de importante uh, și o să, o să ne pomenim că s-ar putea să nu avem suficient timp. Astăzi, din întâmplare, avem suficient timp la dispoziție, pentru că domnul Trișe nu a venit, pentru că a venit luni. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 30 septembrie, după cum am spus deja, dorim să avem o discutare, examinarea amendamentelor pe 24 octombrie, eventual încă una sau două discuții pe această temă, votul în Comisia Econ 19-20 decembrie, în pregătirea plenarei din februarie. Acum trebuie să merg în spate la raportul domnului Balz cu privire la dimensiunea europeană a sportului. Îmi cer scuze, colegul Tremont, raportor din umbră, a trebuit să plece să, să prindă avionul. Nu este prezent, însă îi dăm cuvântul colegului Borchard Balz. Vă mulțumesc, doamnă președinte, spune raportorul. Am să scurtez puțin discuția în mod intenționat, pentru că e deja foarte târziu. Președinta, colegii care părăsesc sala sunt rugați să nu poartă discuții zgomotoase. Haideți să încercăm din nou, spune raportorul. În cursul dimineții am prezentat un raport puțin mai tehnic, acesta însă este oarecum mai tangibil în materie de subiect, vorba despre dimensiunea europeană a sportului. Uh, ca o remarcă preliminară, aș putea spune că acest uh, raport, proiect de aviz, este importantă pentru mine, pentru că surprinde uh, dimensiunea socială și de sănătate a sportului și de asemenea include și semnificația economică a acestuia. În mod normal n-aș intra în, în detalii astăzi. Oricum, în prezent, sportul oferă un număr semnificativ de locuri de muncă și acest aspect nu poate fi neglijat și de asemenea contribuie și la veniturile din impozite. La nivel european este destul de greu să obții date concrete și ar trebui să schimbăm această procedură, pentru că pe baza acestor date și informații am putea, sunt sigur, uh, găsi metode de a îmbunătăți situația în materie de cooperare sau de a generaliza exemplele de bună practică. Prin urmare, când vorbim despre sporturi, uh, principiul subsidiarității este prevalent. Sportul trebuie să rămână aproape de indivizi, de cetățeni, și majoritatea acestor inițiative trebuie să fie organizate la nivel local și abia apoi uh, uh, regional sau național. Prin urmare, Uniunea Europeană ar trebui să se limiteze, dincolo de aspecte deja menționate, să se limiteze la crearea unui cadru legal, dacă e vorba de finanțarea publică a sporturilor, regulile care se guverneze competițiile sportive și reguli privind utilizarea publicității, mesajelor publicitare. E vorba de reguli care să fie armonizate cu reglementările deja în vigoare. Iar uh, aici un aviz la un raport din proprie inițiativă nu lasă foarte multă marjă de manevră, de aceea aș ruga pe colegi să adauge propriile contribuții la cele, cele făcute de mine. Tema, de, termenul de depunere a amendamentelor este 15 septembrie, deci nu avem decât la, la dispoziție decât o săptămână practic pentru aceste amendamente. Din nefericire, din cauza acestui calendar, pe 27 septembrie trebuie să votăm acest raport. Și asta nu e bine, în sensul că Econ are și o delegație în Statele Unite și, și eu voi fi parte din acea delegație. Mi s-a spus pe cei de la Comisia de Cultură pe 5 și 6 octombrie vor vota. Asta înseamnă că nu o să putem schimba calendarul de votare. Rămâne 22 septembrie. Însă nu o să fiu capabil să particip la, la votarea propriului meu raport în comisie. Deci, colegi, vă, vă încurajez să depuneți amendamente și să le formulați, să le depuneți. Mulțumesc, Alin apreciez uh, abordarea raportorului, pentru că, într-adevăr, cred că trebuie să luăm în considerare aspectele relevante în cursul dimineții cu privire la cultură și sănătate, dar trebuie să ne concentrăm, în opinia mea, pe impactul economic al sporturilor. Deci, pe, pe asta ar trebui să ne axăm. Eu o să înaintez o serie de amendamente care vor, vor fi adăugiri, practic, la, la alineatele din raportul noastră, eh, unde e vorba de nivelul activității economice asociată cu activitățile sportive. E un, un aspect interesant, trebuie să vedem dacă anumite federații sportive știu într-adevăr cât de important este sectorul lor. Vă spun că singurele cifre disponibile sunt 2000, din 2006 de sub președinția austriacă și cifrele respective sunt din 2006, dar se la 2004, deci sunt foarte, foarte vechi. De asemenea, raportul spunea că gener... sportul generează undeva la 470 de miliarde de euro, undeva 3,7 din uh, produsul intern brut al Uniunii Europene și 40% din forța de muncă angajată. Deci este un sector semnificativ și avem nevoie de date statistice relevante și la zi. Trebuie să vedem cum putem sprijini acest sector și cum, putem, cum poate acesta contribui la creșterea economiei, mai ales în timpuri de criză, când sectoarele tradiționale nu se descurcă așa de bine ca de obicei. Desigur, și o altă chestiune legată de raportor pe care o sprijin se referă la faptul că marea majoritate a sporturilor a evenimentelor sportive și a competițiilor sportive sunt non-profit și trebuie să avem aici o obligație de a sprijini activitățile la nivelul cel mai târziu, la nivelul cetățenilor. Și asta cred încă o dată că ne duce la discuția din cursul dimineții, când am spus, când era vorba de, de uh, jocurile de noroc online, uh, ce volum mare de venituri acolo se îndreaptă spre activitățile la nivel de bază. De asemenea, considerăm că dorim să asigurăm că toți cei care beneficiază financiar de pe urma sporturilor trimit o serie de bani și către cei care desfășoară aceste activități și de asemenea ar trebui să, resub, să subliniem încă o dată acest aspect care privește la protejarea integrității sportului, o chestiune deosebit de delicată să vorbim despre sancțiuni penale, însă consider că în fiecare stat membru există astfel de sancțiuni penale în caz de blaturi sau activități criminale. Pentru că, la urma urmelor, sportul este o activitate paneuropeană, este transfrontalieră, consumatorii cumpără activități pentru evenimente sportive care au loc în alte state membre și de aceea trebuie să creăm un cadru general Um, doream și o clarificare, să că sprijin ceea ce se spune în aliniatul 5, opinia raportorului de acolo, însă se spune acolo că după ce Comisia clarifică norme de finanțare publică pentru sporturi, cred că vreți să spuneți că trebuie să oferim un anumit grad de certitudine legală pentru aceste sporturi sau pentru instituții de amatori sau organizații non-profit. Deci acestea nu ar trebui să fie supuse regulilor competitivității, așa cum o face, de exemplu, un, un, pro, un protagonist uh, economic obișnuit. Însă, pe ansamblu, mă, mă mulțumește pe deplin abordarea raportorului. În numele lui Ramon și Alde, Ole Schmidt. Ca să fiu sincer, nu știu ce ar fi spus Ramon, însă am citit documentul comisiei și raportul dumneavoastră și, sincer, apreciez tonul ales. Vă referați acolo la subsidiaritate, însă Cineva a spus că dacă Europa se, moneda euro dezintegrează Europa, sportul integrează Europa și asta se întâmplă în fiecare săptămână, în fiecare zi. Oamenii urmăresc uh, diferite venite sportive peste tot în Europa și cel puțin tinerii pe care îi cunosc eu știu mai multe uh, de, despre ceea ce se întâmplă în Spania, Italia și în Grecia decât ceea ce se întâmplă în propria lor țară. Aș uh, acest lucru este menționat în uh, comunicarea comisiei. În finanțarea durabilă activităților sportive. În uh, comisia noastră uh, mulți dintre noi fost contactați de banchieri. Comparați cât câștigă un sportiv în fiecare zi Uh, în fiecare săptămână, bonusuri foarte grase și puteți studia diferențele dintre cluburile sportive, de cluburile de fotbal din Europa, să vedeți ce datorii au, să vedeți uh, acolo nivelurile datoriilor. Deci mai ales pentru că vin dintr-o țară mică, trebuie să recunosc că sunt destul de subiectiv pentru că tema mă interesează și mă interesa de 50 de ani încoace. Însă, dacă avem o echipă bună în țara mea și jucători buni, durează doar câteva săptămâni înainte ca aceștia să fie cumpărați de cluburi din Germania, Marea Britanie, Italia sau Spania. Deci trebuie să avem un sistem care să asigure că majoritatea acestor bani merg la jucători, pentru că aceștia sunt sportivi profesioniști. Însă o parte a acestor bani, și aici sunt de acord, știi că acolo că banii trebuie să meargă la nivelul de bază, acolo unde începe totul. Și acest lucru poate fi discutat în context european. Altfel, vom avea un sistem sprijinit de mass media care nu va presupune această împărțire a fondurilor. Majoritatea banilor vor merge la cluburile mai bogate, acestea vor deveni tot mai bogate sau mai sărace, într-un anumit punct de vedere, vor avea jucători mai bogați cel puțin. Deci consider că acest lucru trebuie, trebuie să-l discut și cu Ramon, că va trebui să includem anumite prevederi în text din acest punct de vedere, că, pentru că pentru viitorul sporturilor din Europa avem nevoie de o finanțare durabilă și nu avem în prezent. Well, Sven was here, but he... Sven era aici, dar se pare că a dispărut chiar în momentul în care trebuia să ia cuvântul. Dacă nu cumva e prin preajmă, pentru că văd că laptopul i-a rămas la locul său. Mai dorește cineva să intervină? Jean-Paul? Foarte bine. Doar pentru a umple timpul, ca și la Eurovision, când uh, nu funcționează legătura și cum numele meu uh, va apărea în procesul verbal, voi putea să spun cât uh, de mult mă bucură munca lui Burkhardt, care mi-a, Burkhardt mi-a spus trebuie să fac sport așa încât am acceptat să redacteze raportul în legătură cu sportul. Directiva Omnibus merge mai rapid, mai lent, însă sportul mai rapid. Asta, totul, asta, totul înainte de venirea lui Sven. Mulțumesc, Jean-Paul. Știți că ați fost desemnat de un verde în pre, de presa franceză, așa încât puteți să vorbiți foarte relaxat în locul meu. Mulțumesc, Burkhardt. Nu am fost eh, implicat foarte îndeaproape în acest subiect, însă văd aici că nu vorbim despre retorică, nu vorbim despre dimensiunea economică a sportului, ci despre cetățeni care organizează evenimente sportive, lucru care are un impact economic. Și în această ordine de idei, ceea ce trebuie să menționăm este că există o problemă generală legată de statisticile în acest sector nu știu de ce deseori se trec cu vederea statisticile din domeniu și de aceea avem date foarte puține în legătură cu semnificația economică a sportului, pentru că avem foarte puține date în legătură cu dezvoltarea sectorului terț. Dacă cerem Parlamentului și Comisiei să schimbe lucrurile, um, nu s-au înregistrat schimbări până acum. Însă să sperăm că de această dată vor exista schimbări în domeniul sportului. Să sperăm că se va ajunge la un rezultat satisfăcător. Astrid? Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să iau cuvântul inițial, dar nu mă uitasem la acest dosar pentru că Eu am un, o proteză la genunchi după ce mi-am rupt uh, piciorul la schi. Vorbim aici despre o serie de impozite. Spunem că acestea nu trebuie să crească și mi se pare inacceptabil dacă ne uităm la ceea ce câștigă sportivii și nimeni nu pare să fie foarte indignat în legătură cu acest lucru. Sute de mii de oameni se duc și le fac galerie acestor sportivi, însă dacă un ministru sau eurodeputat câștigă o sumă de bani, atunci asta se consideră scandalos. Însă un sportiv poate să câștige milioane, peste milioane și nimeni nu protestează. Toată lumea se duce la stadion și îi aclamează. Așadar, poate ar trebui să examinăm această problemă. Aș spune doar o propoziție aici. Cred că pot să vorbesc și în germană, de fapt. Nu ați fost uh, la, pe un stadion de fotbal și când se joacă prost uh, și sute de oameni văd milionari care joacă prost, le transmit un mesaj foarte puternic. mesajul din partea galeriei este foarte critic. Poate acest lucru nu ar trebui să figureze în raport. Nu prea mă duc la uh, meciuri de fotbal. Am avut două cluburi de fotbal în zona mea care aproape că m-au ruinat odată m-am dus uh, la un meci și um, s-a relatat acest lucru la radio și colegii mei au fost foarte invidioși pentru că m-am dus o singură dată și uh, știrea a fost uh, transmisă la radio. Oricum, în anii 70 am investit 400.000 de franci uh, și clubul de fotbal a spus că am întrebat clubul de fotbal dacă acești bani vor fi uh, folosiți pentru cumpărarea de jucători și ei au spus nu pentru susținerea sportului pentru tineret. Bine, sportul este un lucru bun în continuare, spune președinte, și să sperăm că se va ajunge la un acord la trialog. Cred că foarte multe intră sub incidența paragrafului 7, unde se face referire la protecția corespunzătoare a drepturilor de proprietate intelectuală, drepturile la mass media, uh, politica de concurență, în momentul în care vinzi drepturi de difuzare. Nu știu dacă Uh, voi avea timp să depun amendamente aici, însă cred că există uh, posibilități de îmbunătățire aici. Însă trebuie să ne dăm seama că există diferențe și în legea drepturilor de autor în diverse state membre. Legea nu este aceeași în Germania în legătură cu ceea ce se poate face și ceea ce se poate publica. Ar fi foarte bine ca legislația să fie armonizată, însă nu cred că se va întâmpla foarte curând. Îi dau cuvântul din nou lui Burkhardt pentru, pentru încheiere. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să intru în detalii în legătură cu punctele ridicate, însă în legătură cu ceea ce a spus astăzi. Eu mă duc la meciuri de fotbal deseori și mă emoționez, mă supăr câteodată. Mi-ar place să merg mai mult la stadion atunci când joacă, dacă ar juca echipa mea în meciuri mai importante. Poate am putea să mergem la un meci, să merg la un meci cu Astrid și își va schimba opinia. Se prea poate, dar este foarte interesant să mergi la stadion să vezi un meci. În mod excepțional, doamnă Luling, s-ar putea să avem puncte, un, un punct de vedere ușor diferit pe anumite teme. Mulțumesc pentru sugestiile făcute, în special lui Ole Schmidt. Uh, voi ține cont și de ceea ce a spus doamna McCarthy și în ceea ce privește paragraful 7, l-am uh, formulat într-o manieră generală. Știu că este un domeniu dificil, sunt de acord cu dumneavoastră, însă în orice caz cred că este important ca noi în acest aviz să includem ceva despre acest aspect în avizul nostru. M-ar bucura să depuneți un amendament la punctul 7 și poate, dacă găsiți timpul să o faceți, ar fi foarte bine. Nu ne-a mai rămas mult timp până în 5 septembrie, dar avem timp în acest weekend. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Cred că raportorul v-a spus că votul va avea loc în data de 22, votul în plenară în noiembrie, deci eh, calendarul este foarte strict Termenul pentru amendamente, ora 9 în 5 septembrie. Reuniunea următoare va avea loc la Strasburg, luni 12 septembrie la ora 19. Vă mulțumesc și încheiem ședința.